Prego prendere posto. Cominciare i nostri lavori. Vă rog să luați loc ca să începem reuniunea cu o mică întârziere pentru că a fost, au fost probleme cu zborurile atât ieri cât și azi dimineața. Așadar, uh, unii colegi uh, din Parlamentele Naționale vor sosi, dar vor sosi cu întârziere. Vreau să vă dau o știre refer... și anume că reuniunea noastră este transmisă prin internet, uh, dar vă fac acest anunț pentru a respecta dreptul la uh, imaginea fiecăruia. Salut toți membrii Parlamentelor Naționale care sunt prezenți. și au data de ziunea 19 țări ale Uniunii Europene pentru a participa la reuniunea noastră. Bine, poate vor fi doar 18 pentru că în Italia în această noapte s-a votat încrederea guvernului și astăzi se va vota la Senat, ceea ce a împiedicat parlamentarii din Italia să fie aici de față. Dar oricum, 19 eh, parlamente e un, o cifră frumoasă. Și vă salut și vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. După cum știți, articolul 12 al Tratatului de la Lisabona asupra Uniunii Europene stabilește că trebuie să existe o coordonare mai strânsă între parlamentele naționale și instituțiile europene, deci și inclusiv Parlamentul European, pentru o activitate mai rapidă și mai eficientă și în vederea construirii, finalizării Uniunii Europene. În practică e vorba de a discuta împreună probleme comune, nu doar la nivelul Parlamentului în general, ci și la nivelul uh, comisiilor lucru foarte important pentru a aduce Europa mai aproape de cetățeni. Parlamentarii europeni uh, sunt cei care sunt cel mai în contact cu cetățenii europeni, uh, dar e important și pentru că parlamentarii naționali pot efectua o acțiune de control și pot impulsiona guvernele lor uh, naționale pentru ca Uh, o construcție a unei adevărate integrări europene să se poată întâmpla mai repede. Astăzi avem pe ordinea de zi două puncte semnificative din acest punct de vedere. În această dimineață vom discuta perspectiva unei legi electorale uniforme, deci pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, un subiect care este foarte clar că interesează statele membre, oricare ar fi decizia care se va lua la nivelul instituțiilor europene, noi va trebui să ratificăm eventualul nou tratat, cu, or, care oricum conține o modificare a actului de 1956, care și la ora actuală reglementează statutul parlamentarilor și modul în care ei sunt aleși. Astăzi, vom discuta o inovație care cred mulți că um, este foarte importantă pentru Tratatul de la Lisabona, și anume inițiativa cetățenească, posibilitatea ca cel puțin un milion de cetățeni dintr-un număr uh, însemnat din stat, de state membre să prezinte Comisiei o solicitare de a demara o inițiativă legislativă. Și acesta este un alt mod de a duce Europa mai aproape de cetățeni și inclusiv aici ar trebui să ajungem foarte rapid la o concluzie, pentru că deja am avut uh, raport, rapoarte din partea 12 state membre, dar încă mai așteptăm și suntem deschiși pentru a primi încă și mai multe informații, cu atât mai mult cu cât atât în perspectiva activității privitoare reforma electorală, cât și în ce privește inițiativa cetățenească, comisia noastră va vedea și să analizeze, să primească amendamentele în termen foarte scurt, așa că eu consider că și reuniunea noastră va fi foarte utilă în acest sens. Dumneavoastră ați primit deja programul. Programul zilei de azi care a fost elaborat în consultarea reprezentanților parlamentelor naționale la Bruxelles. Așadar, sper că nu vom întâmpina nicio dificultate și că acest program se va bucura de acordul dumneavoastră. Programul prevede ca după scurta mea uh, introducere să poată lua cuvântul atât parlamentarii europeni cât și reprezentanții parlamentelor naționale. Problema e că trebuie să ordonăm discuția noastră Așadar, cred că deja v-a fost distribuit, distribuită o foaie cu ajutorul căreia puteți cere să luați cuvântul și apoi în cursul reuniunii de astăzi să puteți da foile secretariatului, reprezentanților secretariatului. Da, iată aici la stânga. Și vom putea vedea cât timp de vorbire va putea avea la dispoziție fiecare parlamentar ca să poată ia, lua cuvântul toți parlamentarii. Da, sigur, respectând un timp de vorbire rezonabil și să fixăm un timp maxim de vorbire de asemenea. Vă reamintesc că în această dimineață lucrările noastre se vor încheia cu o invitație la, pentru masa de prânz Parlamentarii vor lua masa împreună. Prânzul va fi oferit de Parlamentul European și în cursul prânzului, în mod liber, dacă considerăm uh, de cuvință, putem continua discuția de dimineață. Așadar putem să începem discuțiile noastre privind o lege electorală uniformă, anume modificarea actului din 20 septembrie 1976, care este actualmente în vigoare. o legge elettorale uniforme. Questa modifica dell'atto del 76 eventuale dalla... Modificare è prevăzută dell'articolo... che affida appunto al Parlamento 223 al Trattato asupra Uniunii Europene, care încredințează Parlamentului European misiunea de a elabora un proiect în acest sens. Deci nu ne putem sustrage de la această datorie. Este datorie importantă pentru că încă de la începutul Uniunii Europene, din 1951, când a fost înființată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și a Oțelului, în tratatul respectiv se prevedea posibilitatea unei legi electorale, existenței unei legi electorale la nivelul întregii Uniunii Europene. Mai apoi au, uh, s-au făcut multe încercări uh, care nu au uh, dat roade. Până la urmă s-a ajuns la prima alegere directă de către cetățeni a Parlamentului European doar în 1979. Însă, cu excepția unor modificări aduse la actul din 1976, și anume în 2002, în urma unui raport al vicepreședintelui Anastasopoulos, nu au existat uh, modificări deosebit de importante la această lege. Deci, în legislatura noastră și în comisia noastră, a fost numit colegul Andrew Duff, în calitate de raportor, pentru a încerca să aducă o modificare a actului de 1976 privitor la procedurile electorale europene, la alegerile uh, pentru Parlamentul European. Puteți toți constata că în momentul alegerilor europene există un, absten, un absenteism din ce în ce mai pronunțat al cetățenilor europeni, mai ales în ultimii 10 ani, procentul celor care au participat la vot a scăzut cu 20%. Mm, nu e puțin lucru. Trebuie să încercăm să reacționăm astfel încât să asigurăm și o reflectare corespunzătoare în mass media legilor europene și mai ales trebuie ca alegerile europene, și nu știu dacă e așa în toate țările, dar oricum în multe țări și inclusiv Italia, alegerile europene sunt percepute nu atât ca alegeri europene, ci ca alegeri naționale. Deci se votează pe teme naționale. În schimb, a trebuit ca un spirit de unitate europeană să reușească să dea un semnal de unitate întregii Europe prin un nou eventual sistem electoral. Și proiectul colegului DAF prevede ca o eventuală modificare a actului 1976 sau chiar un tratat care să fie elaborat printr-o convenție sau, mă rog, fără convenție, să poată intra în vigoare pentru 2014, uh, pentru următoarele alegeri. Nu e uh, lucru ușor, pentru că sunt și proceduri interne ale instituțiilor europene, trebuie și ratificat un eventual tratat din partea statelor membre, dar în acest moment noi uh, lucrăm intens pentru a reuși, uh, pentru a avea succes cu proiectul nostru și reuniunea de astăzi uh, ne folosește pentru o dezbatere în detaliu a, a proiectului nostru. Dar cred că am vorbit deja destul, astfel încât dau cuvântul domnului Andrew Duff pentru a ne face o prezentare a temei pe care v-am, uh, cu care v-am familiarizat eu. President, uh... Domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru faptul că ați prezentat contextul acestui raport uh, într-un mod atât de clar. Țin de asemenea să le urez bun venit uh, colegilor de la Parlamentele Naționale care sunt astăzi aici. Colaborarea dintre deputați, ca specie, să zicem așa, este foarte importantă. Dacă vrem într-adevăr să îmbunătățim calitatea democrației din Uniunea Europeană. Și dacă vrem să consolidăm legitimitatea Parlamentului. Știți că în ultimii 10 sau 12 ani am pus la punct niște modificări ale tratatului care au crescut legitimitatea Parlamentului uh, în mod semnificativ. În cadrul convenției nu ne-am ocupat deloc, practic, de legitimitatea Parlamentului uh, în rândul opiniei publice. Și cred că o parte din dezamăgirea opiniei publice sau chiar din uh, sau parte din neliniștea cetățenilor mai aud, se datorează modul în care este compus, alcătuit Parlamentul și modul în care se desfășoară procedura sa electorală. În momentul de față începem să punem pe picioare forme mai puternice de guvernare economică, iar cetățenii în calitate de contribuabili vor fi afectați, deci ei nu vor fi doar alegători pentru noi. De aceea va trebui să fim foarte atenți pentru a ne asigura că popularitatea Parlamentului e în creștere și că de asemenea oamenii înțeleg importanța acestei instituții. Pachetul de propuneri pe care l-am înaintat Parlamentului, a fost distribuit și nu mă aștept ca dumneavoastră să-l fi citit în întregime, deoarece e un document destul de extins, mai ales în ceea ce privește descrierea istorică a evoluției Parlamentului ales prin sufragiu direct. E însă important să înțelegem care este contextul istoric în care ne aflăm. Există patru părți, patru propuneri și într-o ordine a importanței crescătoare. În primul rând, avem problema privilegiilor și imunității membrilor Parlamentului European. În momentul de față operăm în funcție de un regim stabilit în 1955 65, mă scuzați, prin care Parlamentul este obligat lucreze sub legislația națională, ceea ce a creat inconsecvențe legate de stata, statutul actual al europarlamentarilor. Ca parte deci, pachetul este și o propunere de modificare a acestui protocol din 1965. Cea de-a doua problemă se referă la problema problemele pe care le întâmpină cetățenii europeni care locuiesc într-o țară alta decât a lor. Eurostatul are niște estimări conform cărora există jur de 4 milioane de rezidenți permanenți în alte state decât cel de origine. Și după cum știți, tratatul stipulează că cetățenii care își au uh, reședința într-un alt stat decât statul lor de origine ar trebui să poată participa atât la alegerile uh, Uh, parlamentare europene, cât și alegerile municipale. Însă, din păcate, în practică, acest lucru s-a dovedit problematic. A fost greu să se implementeze această dispoziție din tratat. A existat foarte multe impedimente de natură birocratică pentru cetățenii care fie doreau să voteze, fie doreau să candideze la Parlamentul European. Și există de asemenea și dovezi care arată că și la nivel politic uh, s-au creat foarte multe obstacole în uh, anumite state membre. Deci autoritățile de stat au încercat să-i împiedice pe cetățenii europeni din alte state, deci să se bucure de drepturile, de acest drept pe care îl au. Știți că există directiva 93 din 93109, mă scuzați, care încearcă să pună în vigoare această dispoziție din tratatul de la Maastricht. Comisia a încercat să reformeze și să revizuiască această prevedere pentru a o simplifica și pentru a înlezni ă, respectarea acestui drept de participare democratică. Însă lucrurile s-au blocat la Consiliu și eu am cerut ca parte din acest pachet să avem o, a unei reforme electorale mai uh, largi. Deci am cerut ca din nou Comisia Europeană să abordeze această problemă și să vină cu o propunere mai radicală care să oglindească normele actuale legate de eh, legea electorală. Cel de-al treilea element din cele patru se referă la distribuirea fotolilor de parlamentar între cele 27 de state membre în Parlamentul actual. După cum știți, avem 751 de locuri care trebuie distribuite între 27 de state membre conform principiului proporționalității descrescătoare. Principiul consfințit în tratat. A existat un acord politic între Consiliu și Parlament pentru a găsi pentru a ajunge la acest principiu al uh, proporționalității descrescătoare. În cadrul Parlamentului actual există nouă instanțe, nouă cazuri de încălcare a acestui uh, principiu. Și nu cred că putem spune că pentru un Parlament uh, o astfel de situație este normală de încălcare a tratatului. De asemenea, de asemenea, chiar și după adăugirea celor 18 locuri care vor veni uh, după intrarea în vigoare, deci ca rezultat al intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, tot vom avea 5 cazuri de încălcare a principiului tratatului, ceea ce e intolerabil. De asemenea, cred că sistemul de distribuire a locurilor între statele membre a fost haotic, a fost uh, complet lipsit de transparență, a fost o târguire politică de nemai văzut în cadrul uh, conferințelor interguvernamentale anterioare. Deci, practic, statele membre au negociat între ele lipsite complet de scrupule. Așa ceva se vede mai degrabă la un casino decât într-o astfel de instanță. Deci, ca parte din propunerea mea, sugerez să găsim o formulă matematică prin care să se uh, soluționeze distribuirea celor 751 de fotolii parlamentare odată la 5 ani. Într-un mod tehnic, care să împiedice toate aceste manevre politice. Bineînțeles, dacă noi ca politicieni vom uh, ajunge să ajungem, deci vom fi de acord să se caute o astfel de formulă, matematicienii vor fi cei care vor trebui să ajungă la o înțelegere. Și deci va trebui să găsim un exercițiu prin care profesorii de matematică aplicată care se pricep la așa ceva, sunt experți în acest domeniu, deci uh, Acestora li se va cere să stabilească o ecuație pe care o vom putea prezenta parlamentar. Modificarea cea mai uh, importantă este înființarea unei circumscripții europene pentru cele 25 de locuri suplimentare. Listele ar urma să fie întocmite de partidele politice europene care există, însă, în ciuda faptului că arată destul de bine și sunt niște partide fermecătoare, să zicem așa, în aparență, nu sunt chiar active. Și tocmai absența acestor poli, partide politice de pe arena uh, politică europeană reprezintă o carență deosebită. dacă am avea această listă transnațională electorală, aceste partide politice europene ar putea într-adevăr uh, să capete o nouă dimensiune. În 2015, deci dacă această propunere va fi uh, adoptată, 2014, mă scuzați, deci fiecare cetățean va avea uh, un buletin de vot deci, în primul rând, unul pentru circunscripția, vor avea deci două buletine, unul pentru circunscripția națională și regională și, în al doilea rând, vor avea un al doilea buletin de vot în care va figura această listă cu 25 de candidați europeni uh, numiți de partidele politice europene. Deci eu, sistem, eu propun un sistem uh, semideschis preferențial pentru ca electoratul să poată alege între a sprijini acest grup prezentat de partidele politice sau un candidat individual. Deci fie o listă, fie candidat. Un candidat. Iar succesorul președintelui Barroso la comisie se va regăsi printre candidații de pe acea listă transnațională. Partidele politice europene au tot discutat pentru a vedea ce fel de personalități ar putea avea pe listele la alegerile europene, deci au discutat asta și în trecut. Însă, să găsești o personalitate, o persoană care a fost în mm, mm, greu, să zicem așa, la nivel politic, a fost întotdeauna improbabil și va fi, deoarece aceste mari personalități nu vor să riște eșecul public prin alegeri. Dacă i-am obligat pe acești grei pe aceste mari personalități să candideze pentru un loc în Parlamentul European, e bine, din punct de vedere constituțional și politic, acest exercițiu ar căpăta valoarea pe care o merită. Deci, în ceea ce privește cultura parlamentară și practica parlamentară. Deci trei din aceste elemente, din aceste patru elemente, protocolul privind privilegiile, formula matematică și lista transnațională. Deci pentru aceste trei elemente va fi nevoie de modificarea tratatului. Și foarte multe persoane um, tot spun că suferă de o așa numită lehamite datorată de diferitele tratate. Îmi pare rău, nimeni nu mi-a nu m-a avertizat în legătură cu acest lucru înainte să vin la Parlamentul European. Să trebuie să recunoaștem faptul că modificarea tratatelor a fost întotdeauna un vector al integrării și al aprofundării democrației. Iar constituționaliștii care vor fi, care sunt prezenți, își amintesc probabil funcția istorică a modificării tratatelor pe parcursul procesului de integrare. După cum știți, Parlamentul are acum puterea de inițiativă. Deci pe lângă legislația secundară. care este în continuare printre prerogativele Comisiei. Deci Parlamentul trebuie să, iniți, să inițieze o reformă privind alcăltuirea Parlamentului și privind procedura sa electorală. Dacă vom respecta calendarul, în decembrie vom adopta acest raport în uh, plenară, după care raportul va fi uh, trimis Consiliului European unde președintele permanent, domnul Van Rompuy, îl va prelua. Deci dumnealui deja se pregătește pentru acest dosar. Dumnealui se va ocupa de acest dosar și nu președinția rotativă. Deci el va trebui să reacționeze la propunerea Parlamentului. Și așa cum a spus uh, domnul președinte la începutul uh, ședinței, înainte de conferința interguvernamentală care va avea loc, ar trebui să avem o convenție. Deci conferința interguvernamentală ar trebui să fie pregătită de o convenție scurtă. Eu nu prefer să avem o convenție și asta din experiența personală ca participant la celelalte două convenții, deci mi-am dat seama că e o experiență utilă. Toate părțile implicate din Parlamentele Naționale, Parlamentul European și de la, de la Comisie și reprezentanții primilor miniștri ar trebui să uh, se adune pentru a discuta acest lucru. Ar fi, după părerea mea, o experiență fructuoasă. Și ar fi mult mai bine să facem așa decât să trimitem direct acest dosar la conferința interguvernamentală. În orice caz, eu sunt uh, dispus să văd care sunt și sugestiile dumneavoastră, în ceea ce privește rapiditatea dosarului, de asemenea. Dacă e să stabilim o dată de intrare în vigoare, cum ar fi 2014, e bine, atunci va trebui să accelerăm întreg procesul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit puțin cam mult. Sper însă că a fost interesant. Vă mulțumesc. Per la Eu vă mulțumesc pentru sinteză și pentru claritatea prezentării dumneavoastră. Ați uh, prezentat în patru puncte, trebuie să concentrați uh, un subiect foarte complex și sunt convins că n-a fost așa de ușor. Sunt și aspecte secundare care apar și în documentul de lucru și în raportul dumneavoastră. Și cred că intervenția noastră de astăzi a sintetizat foarte bine cele patru puncte asupra cărora putem acum să discutăm. Am, până acum doar am uh, cererea de, lua, de a lua cuvântul din partea a șase persoane, sigur. Cine vrea mai apoi să intervină, încă poate să o facă completând foaia, formularul care vă va fi distribuit. Dar, în primul rând, dau cuvântul. Deci, pentru că avem până acum patru persoane din partea parlamentelor naționale și doi parlamentari europeni, haideți mai întâi să dăm cuvântul uh, la doi reprezentanți ai Parlamentelor Naționale și apoi unui reprezentant al Parlamentului European. Sigur că toți cei care vor dori să intervină ulterior vor avea timp să o facă. Deci, în primul rând, dau cuvântul domnului Koskinen din Finlanda. Prego. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja președinte. Documentul de lucru elaborat de domnul Andrew Duff, acest uh, proiect de document, cred că este unul bun, pentru că el uh, prezintă foarte clar situația din trecut și situația actuală și conține recomandări pe care noi le susținem. Încă nu am luat poziție pe aceste puncte în Finlanda, însă există anumite elemente, mai ales această listă paneuropeană pentru cei de 25 membri suplimentari ai Parlamentului European, nu va avea susținerea noastră, pentru că acest lucru ar însemna creșterea locurilor în Parlamentul European, ceea ce deja, de fapt, e o problemă. Ar fi mai multe persoane, mai mulți reprezentanți din țările mari și motivele pe care le uh, enunță domnul Daf nu ne conving. Pe de altă parte, reguli simplificate pentru alegeri, toate propunerile care se referă la acestea sunt uh, propuneri pe care am dorit să le examinăm și să le susținem. Iar uh, poziția membrilor Parlamentului. Acest element necesită o oarecare reflexie. Trebuie să vedem dacă e nevoie într-adevăr de privilegii și imunități uh, supranaționale, acest uh, regim uniform supranațional pentru deputați în Parlamentul European. În ceea ce privește formarea opiniei uh, cetățenilor, cred că ar fi bine dacă poziția uh, Uh, parlamentarilor europeni ar fi uh, similară, analogă celei din uh, poziției parlamentarilor din parlamentele naționale. Așadar, ei să aibă același statut. Aceasta ar fi o bună practică în spirit european. el, aceste două poziții ar trebui să fie analoge în cea mai mare măsură posibilă. Devansarea alegerilor din iunie în mai este o idee bună nu ar intra în uh, zona, în perioada uh, concediilor, pentru că în țările scandinave, de exemplu, concediile încep din luna iunie. Așadar, există elemente care încă trebuie gândite și discutate. Cred că uh, elementul cel mai controversat din punctul nostru de vedere este această idee de a avea membri suplimentari în Parlamentul European. Atunci când aceste elemente ajung la parlamentele naționale pentru uh, examinare, cred că ar trebui să ne dăm seama că pot să apară reacții negative. Mulțumesc! Grație, ororibile. Mulțumesc, domnule Koskinen, și acum dau cuvântul Lordului Bones din partea regatului uh, Marii Britanii. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați invitat membrii Parlamentelor Naționale să participe la această discuție. Vreau de asemenea să îl felicit și să-i mulțumesc domnului Daf pentru raportul dânsului. Com, așa cum a făcut și colegul meu din Finlanda, cum a spus colegul meu din Finlanda, nici Parlamentul Regatului Unit nu a luat poziție față de aceste propuneri încă dar uh, înțeleg uh, dorința domnului Daf, care cred că este împărtășită de fiecare dintre noi, și anume a vedea o mai mare participare la alegerile pentru Parlamentul electoral, care de la tratatul de la Lisabona mai ales are o mai mare însemnătate pentru noi toți. Domnule președinte, și dumneavoastră ați făcut aluzie la o problemă clară, și anume alegerile pentru Parlamentul European sunt văzute în multe state membre ca o oportunitate de a uh, exprima aprobarea sau dezaprobarea față de guvernul național. Foarte puține subiecte europene sunt discutate în uh, campaniile electorale pentru Parlamentul European. Însă, dacă vrem să discutăm propuneri de acest tip în detaliu, cred că există o altă problemă pe care trebuie să o recunoaștem, și anume, guvernele naționale și parlamentele naționale au rezerve când vine vorba de a recunoaște importanța și rolul crescânde ale Parlamentului European, ceea ce înseamnă că fără uh, un spirit de conducere politic în statele membre, va fi foarte dificil să imprimăm în mințile alegătorilor rolul distinct al Parlamentului European. Poate că, sigur, eu nu pot să vorbesc pentru celelalte 26 de state membre, însă este adevărat faptul că nu a existat un rol de uh, Uh, conducere politică în acest sens în Regatul Unit. Sigur că văd logica unor reguli uniforme în Uniunea Europeană, însă pot să prevăd probleme care putea să apară în statele membre, care au tradițiile lor electorale diferite și în ceea ce privește circumscripțiile, zilele de vot și nu mă îndoiesc că mem, uh, această idee a circumscripției pare op- paneuropene va fi una controversată. Cred că 2014 este o țintă foarte ambițioasă. Știu că domnul Duff nu suferă de această oboseală, de această lehamite europeană, dar uh, mă îndoiesc că acest lucru este adevărat și în cazul guvernelor și parlamentelor naționale. Mă îndoiesc că acestea uh, au uh, la fel de multă energie date fiind problemele cu care se confruntă majoritatea statelor membre în momentul de față. Așadar, eu cred că dacă vrem într-adevăr să facem toate aceste lucruri, ar trebui să avem o abordare mai realistă, chiar dacă ar putea fi uh, criticată ca fiind mai puțin ambițioasă. Un calendar mai realist să avem o discuție deschisă, să cerem susținerea statelor membre și membrilor parlamentelor naționale și să nu uităm partidele politice naționale campaniile pentru schimbări, pentru modificări de acest tip vor avea loc la nivel, uh, vor avea loc în mod inevitabil în statele membre, cred eu, iar guvernele, um, parlamentele și partidele naționale vor avea un rol important de jucat. Pentru că ele, pentru a susține aceste modificări care sunt contrare instinctelor lor naționale în acest calendar, eu cred că e o abordare uh, mult prea optimistă. Nu înseamnă că eu nu împărtășesc ambițiile domnului Daf. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie. E... Mulțumesc. Iată, au mai fost evocate aici alte dificultăți, dar cred că dacă nu există niciun proiect, atunci nu putem nici progresa, nu putem face pași înainte, deci e important să încercăm să rezolvăm problemele. Și acum a cerut cuvântul Domnul Șepflin, din partea Parlamentului European. Thank you, Chairman. Um, I very largely agree uh... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în mare parte de acord cu domnul Daf și cu ambițiile dânsurilor, însă de asemenea împărtășesc o parte din neliniști. Vorbesc ca raportor din umbră la raportul domnului Daf din partea PP-ului. Sunt de acord întru totul că toate subiectele europene trebuie să fie înțelese la nivel european și din această perspectivă, cooperarea pe care o avem astăzi între Parlamentele Naționale și Parlamentul European uh, este foarte importantă. Unul dintre mesajele care uh, va fi rezultatul discuției de astăzi este, și este următorul. Parlamentele Naționale și uh, Um, Parlamentul European sunt părți interesate în foarte multe subiecte europene. Eu sunt de acord cu domnul Duff. Ne gândim aici la uh, chestiunea cetățeniei. Cum proiectăm cetățenia europeană astfel încât să existe egalitate între sistemul național și nivelul european, ceea ce este o chestiune foarte dificilă. Această idee a unei cetățenii duble nu este recunoscută și uh, de aceea raportul domnului Daf este în multe moduri uh, dezirabil. Problema pe care o văd eu se leagă de viteză. Mi-aș dori ca lucrurile să stea altfel, însă eu cred că în acest moment nu uh, vom reuși să ne mișcăm uh, atât de repede cum vrea domnul Duff. Sunt sigur că ceea ce voi spune reflectă părerea grupului, în partidul meu politic. Cred că e nerealist să ne așteptăm la aceste modificări în acest calendar, date fiind problemele economice, politice, sociologice cu care se confruntă Europa. Din multe puncte de vedere, conținutul raportului domnului DAF este dezirabil. Nu cred că există probleme serioase cu listele acestea transnaționale, dar nu în momentul acesta. Și aici uh, vom fi în dezacord cu domnul DAF. Din nou, îmi place ideea unei convenții, de a aduce împreună toate părțile interesate, dar, din nou, eu cred că nu este acesta momentul oportun. S-ar putea ca soluția să fie aceea de a avea o campanie pe termen lung, să avem discuții îndelungate în acest for și în alte foruri. Pe marginea acestei uh, problematici generale de a aduce dimensiunea europeană, în conștiințele cetățenilor europeni. Și aici suntem de acord că absența dimensiunii europene a politicii este un defect major, dat fiind faptul că, conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are prerogative însemnate, suntem colegiuitori și marea majoritate a cetățenilor europeni nu sunt conștienți de acest lucru. Acesta este un defect fundamental care se reflectă în descreșterea participării, în scăderea participării cetățenilor alegerilor europene, care este, de fapt, cred eu, doar uh, vârful icebergului. Mi se pare că argumentele domnului Daf sunt pe drumul cel bun și sper că mulți dintre colegii din parlamentele naționale, atunci când uh, vor merge acasă, vor uh, proiecta câteva dintre aceste idei uh, um, preluate în cursul dezbaterii. Mulțumesc! Grazie, onorevole Șeflin. Mulțumesc, domnule Șeflin. Și acum dau cuvântul uh, unui reprezentant al Parlamentului din Luxemburg, președinte al Comisiei pentru Afaceri Constituționale și de Apărare al Luxemburgului. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Da. Intervenție fără microfon. Doresc să vă spun că îmi face totdeauna plăcere să vin la Parlamentul European și mai ales la Comisia dumneavoastră AFCO pentru afaceri constituționale, pentru că știu din proprie experiență că această comisie se află întotdeauna în avangarda reflecțiilor care se fac asupra instituțiilor și asupra tratatelor. Astfel că ne aflăm astăzi într-un moment în care unii dintre noi sunt surprinși că uh, atât de repede după tratatul de Lisabona reîncepem discuțiile cu caracter instituțional. Dar eu cred că e un exercițiu interesant și mai ales vă spun că sunt un apărător convins al dimensiunii parlamentare a Uniunii Europene. Cred că consolidarea acestei dimensiuni parlamentare poate contribui la mai multă democrație în Europa și când vedem uh, prezența la urne, vedem că cetățenii europeni în multe țări nu sunt deloc interesați de democrația europeană. Deci trebuie să facem ceva pentru a contracara această tendință. Și găsesc că ideea de a convoca o convenție este una o, foarte interesantă. E o convenție care figurează în tratatul de Lisabona. A, poate nu atât pentru a discuta schimbări ale tratatului în mod direct, ci mai ales pentru a pune problema deficitului de democrație în Uniunea Europeană. Cred că din ce în ce mai mult cetățenii nu au nici mai vagă idee a acțiunilor la nivel de uh, politică europeană, la Parlament, la Consiliu, la Comisie. Cetățenii nu știu ce se întâmplă și trebuie să găsim idei noi pentru a contracara acest deficit de democrație și în legătură cu textul excelent al colegului Andrew Duff, am două sau trei remarci de făcut. În primul rând, vreau să-i spun că introducerea este excelentă, trebuie citită înainte de a putea, de a citi propunerile concrete, pentru că în introducere vedem drum, lungul drum al democrației europene spre un Parlament European puternic și important din punct de vedere politic. În uh, privința priorităților uh, relevate de domnul Daf, în primul rând, participarea cetățenilor europeni care nu au cetățenia unui anumit stat. Eu provin din Luxemburg, în care 40% din cetățeni sunt europeni și rezidenți non-europeni deci 40%. Luxemburg e unul, unul din statele pentru care derogarea din tratatul de la Maastricht a fost introdusă, adică pentru țările unde 20% din cetățeni nu, sunt, nu au cetățenie a țării respective, aceste țări pot introduce derogări. De exemplu, o anumită durată a rezidenței înainte de a primi drept de vot la alegerile europene. după 15 ani de experiență a modului în care funcționează aceste derogări, eu cred personal că derogările nu sunt necesare, nu mai sunt necesare, dar, din păcate, asta nu este și părerea majorității clasei politice. Dar eu cred că aceste derogări nu prea mai sunt necesare. Și am putut constata un lucru interesant. La alegerile locale, cetățenii non-luxemburghezi rezidenți din țări terțe sau cetățeni europeni din alte state europene au tendința să participe din ce în ce mai mult, mai masiv. Da, este un drum lung, asta nu se face de pe zi pe alta. Deci trebuie să existe o evoluție spre o participare mai importantă la alegerile locale. În schimb, la alegerile europene lucrurile stau cu totul altfel. La alegerile europene se poate constata că cetățenii europeni care nu au cetățenia luxemburgheză, dar trăiesc în Luxemburg, au mai degrabă tendința, spun mai degrabă, nu, lucrurile nu sunt uh, deci lucrurile sunt nuanțate, deci au mai degrabă tendința să voteze în țara de origine. Pentru politicienii din țara lor de origine și nu pentru politicienii din Luxemburg. E important de remarcat acest lucru. În lucrul acesta mă îndeamnă să spun că în participarea politică a cetățenilor europeni există tendințe puternic marcate de a urmări politica din țara lor de origine, deși trăiesc în altă țară a Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim totdeauna la acest lucru atunci când vorbim de o cetățenie europeană. În textul domnului Daf am văzut că domnia sa solicită o procedură radicală. Bine, asta nu este o solicitare imperativă, ci cu condiții, și anume dreptul de vot nu doar local european, ci și național care trebuie conferit cetățenilor europeni care nu au cetățenia statului în care au rezidența. Aș vrea să spun domnului Daf că, pentru moment, așa cum stau lucrurile cel puțin în țara mea, din păcate uh, nu ar fi posibilă o atare situație. Sigur, e o problemă politică reală într-o societate cu, în care 40% din cetățeni, uh, din rezidenți nu au cetățenia și care astfel nu pot participa la viața politică din Luxemburg. O problemă reală care uh, e și una recurentă, dar cred că ar fi foarte interesant să auzim și ce au de spus uh, colegii noștri din alte țări aici de față și ce cred ei despre o atare propunere. O altă observație pe care o am în legătură cu această listă transnațională nu este prima dată când se propune o astfel de listă. Știu că în anii 90 au uh, fost elaborate mai multe rapoarte în Parlamentul European prin care se solicita acest lucru. Și eu am fost întotdeauna un apărător al unui partid european. Mi-aduc aminte când făceam parte, când am fost și eu în Parlamentul European, în pregătirea tatălui de la Maastricht am spus întotdeauna că nu e bine, nu e sănătos să, fie, să existe grupuri parlamentare în Parlamentul European, dar să nu existe partide europene. în fața vrea să răspundă grupurile parlamentare din Parlamentul European. Deci în tratatul de la Maastricht s-au, s-au instituit partidele europene, dar pe mine, din păcate, mă dezamăgește modul în care au evoluat aceste partide, care reprezintă aparate, sunt partide ale unor partide, dar nu sunt partide în adevăratul sens al cuvântului, ca în țările noastre membre. Deci sunt, sunt destul de sceptic în legătură cu această evoluție și personal nu văd care ar fi valoarea adăugată pentru democrația europeană și pentru funcționarea Uniunii Europene adusă de un astfel de partid sigur, poate că va fi un mare spectacol mediatic cu mari personalități europene, dar pe de altă parte există riscul ca o astfel de structură să nu aibă ca rezultat parlamentari europeni de valoare, pentru că, până la urmă, parlamentarii europeni sunt cei care fac munca de zi de zi și care își reprezintă cetățenii. Mai degrabă, domnule președinte, m-aș gândi la o tentativă de a crea o circunscripție regională transfrontalieră. În Luxemburg colaborăm pe plan economic, cultural, politic între, cu, cu alte regiuni din Franța, din Germania și din Belgia. Avem o foarte bună colaborare. Și aici, iată, Europa este, se poate vedea concret cetățenii circulă indiferent de frontiere și în acest sens, într-adevăr, uh, ar fi foarte bună o circumscripție europeană și nu o listă electorală pentru aceste 27 de locuri. Acestea au fost, domnule președinte, observațiile mele. Aș mai avea multe de zis, dar mă opresc aici. Dar asta ar fi să, ideea ar fi că e interesant să începem o discuție privind deficitul de democrație și a posibilității de a îmbunătăți democrația printr-o convenție în care să se reunească toți actorii importanți pentru a avea un document care să sistematizeze toate ideile lor. Mulțumesc! Spune președintele și acum dau cuvântul domnului Angelo Faruja din Malta. Domnul președinte, nifraħ lew ħaġa l-Onevi Daff għal-rapport eh, li prezenta, pero tajjeb u għet jgħamil xie. Mulțumesc. Mi se pare că aceste comentarii vin la momentul potrivit. Sunt maltez. universal universali dirett, xorta ngħid li wieħed għandu jara wkoll il-bilanċ dwar jekk fil-pajjiż domestiku, fil-pajjiż Ewropew. Eu cred că dacă în, trebuie să vedem dacă în cele 27 de state membre se poate înfăptui o reformă electorală în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Spun acest lucru pentru că vorbim aici despre modul în care putem consolida democrația europeană. Când vorbim despre democrație, trebuie să ne gândim la voturile, la dreptul uh, celor care pot vota, trebuie să vedem cine are dreptul de vot și cine are, nu are drept de vot într-o țară de dimensiuni mici cum este Malta, unde alegerile se câștigă la diferențe de câteva sute de voturi și la ultimele alegeri generale în 2008 și la alegerile pentru Parlamentul European, Uh, s-a câștigat la diferența de câteva sute de voturi între uh, cele două partide politice principale. Deci situația este diferită de statele membre de dimensiuni mai mari. Deci dacă ar fi să aibă loc o reformă electorală importantă, pentru că în Malta, de exemplu, iată, avem întârzieri cu reforma electorală, doar atunci s-ar putea realiza, s-ar putea înfăptui cele preconizate de domnul Duff. Deci trebuie realizată o reformă electorală înainte de a ne gândi la asemenea schimbări structurale, cum sunt cele propuse de domnul Duff. Sigur, fiecare țară are propria sa lege electorală. Dar în Malta, Fiecare persoană are drept de vot, fiecare persoană majoră, dar trebuie să fie a unei cărți de identitate. Deci cine este titularul unei, țări, unei cărți de identitate poate vota cu prezentarea cărții de identitate. Deci ăsta este controlul uh, folosit la, asta este forma de control folosit uh, la toate alegerile. Alegerile locale, alegerile uh, parlamentare, în generale. Și cred că, din păcate, e vina guvernului că jumătate din aceste cărți de identitate au expirat, așa că nu se poate face așa cum se cuvine. Mm, dacă o persoană are, este pe drept cuvânt titularul unei uh, cărți de identitate sau nu. Deci este foarte greu să se facă controlul validității cărților de identitate în Malta. Și de aceea în Malta există multe contestații întotdeauna după alegeri, inclusiv după alegerile pentru Parlamentul European. Noi nu suntem ca țările în care votează 30-40% din, uh, din cei cu drept de vot. Avem în Malta 80-90%, iată un procent foarte important de votanți sau de persoane cu drept de vot. De aceea eu consider că trebuie văzut uh, mai cu atenție ce se întâmplă în statele membre mai mici, pentru ca reforma electorală să îmbunătățească situația. În, ce legătură, în privința acestei liste cu 25 de candidați, s-ar putea poate realiza s-ar putea ajunge la un echilibru mai bun și eu cred că lucrurile acestea nu sunt bine cunoscute în Malta și sunt de acord cu colegul meu din partea Parlamentului finlandez și cu reprezentantul Parlamentului din Regatul Unit, și anume că trebuie studiate cu atenție procedurile electorale care există în fiecare stat membru și dacă situația nu funcționează cum se cuvine în stat, într-un stat membru, acest, atunci acesta nu va putea înfăptui nici reformele permise de tratat. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum sunt, iată, s-au mai înscris multe persoane pe listă și atunci vom schimba procedura pentru că am făcut un calcul rapid. Deci putem să dăm cuvântul în câte unui parlamentar de la Parlamentele Naționale și apoi un parlamentar european, ca să poată vorbi cât mai mulți și tot, din toate grupurile politice. Acum dau cuvântul doamnei Belie. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului DAF, domnului raportor, pentru calitatea raportului dumnealui. Și aș vrea să-l asigur de sprijinul nostru, grupul verzilor europeni, în aceste eforturi de a îi apropia mai mult pe cetățeni și de a aprofunda democrația. Noi suntem conștienți de faptul că nu va fi suficientă legitimitatea Parlamentului European, deci nu va fi suficientă această reformă electorală, însă e clar că reforma electorală poate contribui la legitimitate. Tot așa cum va contribui și, legi- și inițiativa cetățenească despre care vom discuta în după amiaza aceasta. Deci va contribui la legitimitate, însă nu va fi un instrument miraculos. Deci dacă vrem ca prin politica noastră să reducem absenteismul și lipsa de interes față de Uniunea Europeană, în momentul de față cred că ar trebui să ne gândim la orice soluție și la orice instrument. Iar raportul domnului Taf privind revizuirea procesului electoral poate contribui, poate fi unul dintre aceste instrumente. Aș vrea să mă refer acum la patru lucruri. În primul rând, deputații europeni aleși pe liste transnaționale. General, sunt de acord cu părerea domnului Daf, însă de ce e vorba de 25 de deputați? De ce doar 25 de deputați și nu mai mulți? Și cealaltă întrebare, de ce 25 de deputați suplimentari? De ce nu stabilim o regulă prin care să avem o reprezentare transnațională sau europeană în rândul uh, deputaților existenți la Parlamentul European. Iată niște întrebări la care încă nu avem un răspuns și nu știm care este soluția adecvată. Un alt lucru care mi-a atras atenția și anume uh, înființarea unei autorități electorale. Da, este într-adevăr necesar. Această autoritate electorală însă trebuie să fie independentă și pe de altă parte trebuie să i se garanteze într-adevăr posibilitatea de a fi imparțială și independentă atunci când își va lua deciziile. Deci dacă suntem capabili să facem așa ceva, E bine, cred că această autoritate ar trebui să ă, dețină puterea de a soluționa litigiile, procedurile de apel, tot ceea ce ține de acțiunile în instanță fața Curții Europene de Justiție. Și în al treilea lucru acum, vârsta participării la aceste alegeri transnaționale. 16 ani în cadrul inițiativei cetățenești, această vârstă mi se pare rezonabilă și justificată. Însă, în ceea ce privește această procedură electorală, am rețineri. Deoarece ar însemna că am conferit drepturi civice la nivel european unor cetățeni care încă nu dețin aceste drepturi, dețin drepturi civice la nivel național. Și ca să închei, aș vrea să vă spun că sunt convinsă de faptul că ormonizarea sistemelor electorale naționale, aplicarea proporționalității și o singură dată pentru aceste alegeri, atât pentru deputații trans, transnaționali cât și pe cei naționali. Deci acestea sunt niște elemente care ne vor ajuta să spărim atât legitimitatea Parlamentului, cât și dimensiunea democratică a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna Belie. Acum îi dau cuvântul senatorului spaniol, domnul Vondemora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quería... Adesso va, ah, eh, va bene. Eh, grazie Presidente, grazie signor Presidente, eh, con rapidez. Vă mulțumesc, foarte pe scurt. Aș vrea să felicit Parlamentul European pentru această inițiativă și de asemenea vă mulțumesc pentru faptul că i-ați invitat și pe parlamentarii naționali. Mă bucur să văd că există această coordonare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Ca senator din Spania. Vreau să vă spun că am uh, aflat uh, că există această inițiativă uh, recent. Știu că Parlamentul European lucrează de foarte mult timp la ea și de aceea noi nu avem o, un aviz definitiv și nici nu am cum să vorbesc în numele Senatul spaniol sau numele vreunui grup uh, politic uh, din Spania. Deci, în orice caz, aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă spune următorul lucru. Deci, orice inițiativă asemănătoare e necesară, deoarece dacă vom crește dimensiunea democratică, vom reduce discrepanțele între statele membre și vom crește legitimitatea Bine, sunt elemente pe care merită să le salutăm. Există foarte multe aspecte. E absolut esențială coordonarea între sistemul european, electoral european și sistemele electorale din țările membre. Gândesc, de exemplu, la dificultățile care ar putea apărea dacă se va hotărâ ca pentru Parlamentul European să votezi uh, de la 16 ani. În schimb ce pentru multe parlamente naționale vârsta uh, legală de vot e 18 ani. Deci e clar că ar apărea foarte multe probleme de ce să poți vota la 16 ani pentru Parlamentul European și nu pentru cel național. Deci pentru astfel de lucruri e nevoie de mai multă coordonare. În ceea ce privește acum uh, această abordare de a avea o listă transnațională, e o idee excelentă, dar ce consolidează dimensiunea europeană, e o inițiativă foarte interesantă. Și am însă câteva îndoieli și nu cred că sunt sigurul în ceea ce privește circunscripțiile regionale în statele membre care au peste 20 de milioane de locuitori. Probabil că asta ar crea probleme. normal să apară probleme. Uneori, asta se întâmplă la nivel politic și nu doar la Parlamentul European. Încercăm uneori să facem, să luăm anumite măsuri care să se dovedesc a fi contradictorii. Da, e important să vorbim mai mult de Europa, însă dacă în același timp vorbim mai mult și de regiuni, mă întreb ce facem. Deci încurajăm dimensiunea globală, dar și cea mai redusă. Ar putea apăra contradicții, nu? Și pot apărea și probleme legate de frontiere, printre altele sunt lucruri la care trebuie să ne mai gândim. De asemenea, cred că e binevenită organizarea unei convenții la care să participăm și uh, noi, deputații naționali, deci salutăm această inițiativă. De exemplu, considerentul J, unde se spune că numărul de cetățeni care și-au reședința într-un alt stat membru și unde se spune că numărul acesta este redus. Ei, asta e diferit de la o țară la alta, deoarece în Spania foarte mulți rezidenți din țările europene votează. Și votează și în alegerile municipale. Și avem foarte mulți consilieri municipali și mulți primari care sunt cetățeni din alte țări. Eu sunt din Valencia. Există multe sate, multe uh, localități unde trăiesc mai mulți cetățeni care vin din afara Spaniei, deci din alte țări europene. Și așa cum spune și colegul meu, care e din insulele Canare, unde mă gândesc că și acolo uh, e asemănător. E clar că nu peste tot în Europa e la fel și eu înțeleg că poate în Marea Britanie mm, nu locuiesc poate așa de mulți spanioli. Însă, în Spania, în schimb, sunt foarte mulți britanici, de exemplu. Și de multe ori sunt și primarii aleși printre acești cetățeni străini. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru această inițiativă și sper că vom putea colabora pentru a găsi întotdeauna soluția cea mai bună pentru democrația europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Mă bucur uh, foarte mult să văd cum se desfășoară această dezbatere. Mă bucur să văd cât de mult se implică uh, toți vorbitorii. Îi dau cuvântul acum domnului Haureghi, deputat european, membru al Comisiei pentru Afaceri Constituționale din partea grupului socialiștilor. Vă mulțumesc, domnule președinte! Eu vorbesc în calitate de coordonator, dar și de membru socialist al Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Vă urez și eu bun venit, dragi colegi din Parlamentele Naționale și vreau să vă spun că suntem de acord cu domnul Daf. Trebuie să ne gândim la toate elementele acestea incluse în raport. În ceea ce privește obiectivul și anume de a perfecționa sistemul nostru electoral și de a ajunge la un um, echilibru mai bun între cetățeni și parlamente, e bine, sunt niște elemente necesare. Și văzând cifrele, știm că există și motive de îngrijorare în ceea ce privește relația cetățenilor cu Parlamentul. Eu cred că e foarte important să îi ascultăm pe alegători. Această dezbatere nu are cum să aibă loc uh, fără să știm uh, foarte bine care sunt uh, pozițiile pe care le au parlamentele naționale, dar și partidele politice la nivel european și național. Aș vrea să vă spun acum care sunt părerile noastre ale socialiștilor și să vă spun și care sunt și îndoielile pe care le avem. Nu voi spune acum toate elementele cu care suntem de acord din raportul, da? Să am avea patru uh, sugestii importante. Reforma electorală care, pe care o propunem și, care, și dacă ar trebui ca prin această reformă să reformăm și sistemele electorale naționale, e bine, asta ar fi prea complicat. De exemplu, să avem o reformă a vârstei de vot, să avem o reformă a circunscripțiilor teritoriale din fiecare stat membru. Uh, să reformăm sistemul uh, național de distribuire a locurilor prin liste deschise sau semideschise. Ei bine, toate aceste propuneri venite de la Parlamentul European pentru a reforma uh, legile electorale naționale mi se pare extrem de complicate. Asta e, acesta e primul comentariu. În al doilea rând, ideea de a propune Uh, înființarea unei convenții europene pentru a discuta doar despre acest lucru e o soluție imatură. Uniunea Europeană tocmai a trecut printr-o reformă politică importantă și acum ne confruntăm cu probleme foarte grele, mai ales în domeniul economic. Și de aceea nu ar fi acum potrivit să convocăm o convenție pentru a discuta doar pe marginea acestui lucru. Noi insistăm, Consiliul European, deci nu ne-ar lua în serios dacă am face așa ceva. Deci dacă noi vom uh, lansa acum un apel, nu cred că ne-ar asculta nici măcar nu ne-ar băga în seamă. Ei bine, dezbate, faptul că această dezbatere e necesară și reforma tratatelor uh, pentru reforma electorală, da, asta e drept. Însă, din punct de vedere politic, o convenție nu se va convoca decât într-un context mai general de reforme deci nu doar cea constituțională. Guvernarea economică, de exemplu, acum e problema cea mai importantă. Și avem acel grup de lucru care ieri a venit cu acea propunere de șase directive care să fie reformate. Acum creăm de asemenea și uh, o nouă structură bugetară pentru a vedea dacă bugetele sunt uh, aprobate împreună cu comisia. Ei bine, toate acestea sunt probleme pe care le avem. E clar că tratatele vor trebui modificate pentru această nouă structură de guvernare economică. Și așa și într-un aș, într așa context ar putea convoca o convenție, deci mai general. În al doilea rând, în ceea ce privește propunerea de listă transnațională, nu avem cum să sprijinim această idee. Din următoarele motive. În primul rând, de ce pe această listă nu se includ toate țările? Eu cred că reprezentarea națională ar fi uh, disproporționată între țările membre Credem că nu s-ar regăsi acolo fiecare țară așa cum trebuie. O altă problemă. Această listă transnațională ar putea crea un sistem dublu. Deputați de o categorie și deputați de o altă categorie. Există de asemenea și riscul ca o astfel de listă transnațională să poată includă mari personalități sau mai mici, în fine, nu știu, persoane bine cunoscute de opinia publică, faimoase și așa ceva nu ar avea neapărat uh, legătură cu o politică de reprezentare prin partide. De asemenea, credem că există încă o problemă. O astfel de listă transnațională ar fi prea îndepărtată de cetățeni. E doble votațiune, în doble urnă sobre... Ar fi o urnă dublă, și cetățenii pur și simplu nu ar cunoaște candidații și ne îngrijorează chiar și creșterea absenteismului din acest motiv. Da, există mari îndoieli și de aceea nu avem cum să ne stabilim acum o poziție. Acum, domnule președinte, ceea ce privește creșterea participării la alegeri, mă gândesc eu un lucru și anume, nu ar fi bine să ne gândim la posibilitatea de a avea un candidat care să conducă comisia pentru fiecare grup politic. Nu credeți că este absolut necesar să le propunem cetățenilor această opțiune de a avea un președinte al comisiei pentru fiecare grup politic? Nu credeți că s-ar întări mult mai mult partidele politice europene, mult mai mult decât lista națională? Deci gândiți-vă, dacă ar exista un candidat de la creștini-democrați, nu de la socialiști, de la liberali și de la verzi, de exemplu, lista cea mai votată e lista care va avea președintele comisiei. Sau, ce, vă, ce credeți despre apartenența partidelor europene la listele naționale, de exemplu? Acestea sunt câteva din uh, îndoielile pe care le avem. Noi am uh, mulțumit întotdeauna domnului Daf pentru faptul că dumnealui a iscat această dezbatere. Să e clar, noi trebuie să vă ascultăm Însă, în al doilea rând, trebuie să fim liniștiți atunci când vom discuta și să ne dăm seama că propunerile ar trebui să fie mult mai ample decât cele incluse în raport. Și vă mulțumesc, domnule Haureghi. Îi dau cuvântul acum domnului, domnului Iconski de la Köln, din Polonia. Panie Przewodniczący, Omawiana dzisiaj tematyka była tematem posiedzenia... Mulțumesc, domnule președinte. Acest document a fost discutat în Parlamentul Poloniei săptămâna trecută. După cum a spus și unii dintre antevorbitori, nu am formulat încă o poziție. Nici Parlamentul, nici Guvernul Poloniei nu au propus uh, încă o poziție oficială cu privire la acest subiect. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt cele discutate în Parlamentul Poloniei săptămâna trecută. În primul rând, am salutat în Parlament ideea elaborării unui document care să reliefeze comunicarea Parlamentului European cu cetățenii. S-au uh, exprimat uh, diverse opinii, dezbaterea a fost uh, una foarte animată și pozițiile propuse au fost adesea incompatibile cu pozițiile partidelor politice. În ceea ce privește circumscripțiile regionale și uh, sistemul listelor semideschise, noi avem un astfel de sistem uh, în Polonia pentru alegerile europene. Avem 13 circumscripții. Așadar, această idee este una pe care o salutăm, o primim în mod pozitiv. Cel puțin majoritatea uh, membrilor Parlamentului au avut o reacție uh, pozitivă față de circumscripțiile regionale. Și acest uh, sistem uh, preferențial al listelor semideschise. În ceea ce privește ideea de a avea o circumscripție europeană, aceasta a suscitat scepticism. Pentru că ne aduce, ne, ne amintește de lista națională poloneză pe care o aveam în trecut. S-a spus în timpul discuțiilor că un astfel de sistem ar duce la nominalizări uh, din partea partidelor și cetățeanul ar avea o marjă foarte mică de manevră în ceea ce privește alegerea, posibilitatea de a alege. Deci ar fi mai degrabă nominalizări uh, din partea partidelor, nu alegeri, uh, alegerea unor persoane de către cetățeni. Am discutat de asemenea despre distribuirea locurilor în Parlamentul European. În ceea ce privește redistribuirea acestor locuri, cred că modificările vor fi dificil de impus în Consiliu. În ceea ce privește vârsta minimă pentru a vota, scăderea acesteia la 16 ani, uh, măsura ar merge prea departe, dar inițiativa de armonizare a sistemelor electorale a fost, uh, a fost salutată. De exemplu, prin reducerea perioadei de scrutin la două zile, schimbarea uh, datei pentru luna mai, acestea, aceste elemente sunt salutate de Parlamentul polonez. Noi, uh, așadar, uh, în, am avut reacții pozitive față de majoritatea elementelor din acest document și în momentul în care există o poziție europeană, vom reacționa cu siguranță la aceasta. Parola al Mulțumesc și acum are cuvântul domnul vicepreședinte Tchaikovsky. From most of us that we share your ambitions and then you hear a huge however. Andrew, ai văzut, ai auzit, toată lumea a spus că îți împărtășește ambițiile, dar uh, mulți au criticat anumite elemente. Uh, eu am să joc aici rolul avocatului diavolului, pentru că sunt anumite probleme pe care cred că ar putea să le creeze ideile tale. Și fie că le susținem sau nu, trebuie să uh, examinăm aceste probleme. Problema este că ar trebui să uh, mergem înainte pas cu pas, treptat. Și văzând dezbaterea în statele membre, cred că până la urmă unele elemente ar putea să fie contraproductive, mai ales când e vorba de liste transnaționale și de uh, finanțare. Și am să dau exemple imediat. În primul rând, în momentul de față, nu poți să faci campanie electorală sub uh, standardul european, uh, sub standardul partidului politic. Așadar, primul pas ar fi să putem să utilizăm logo-ul partidului în alegeri pentru a crește uh, conștientizarea oamenilor, pentru că aceștia să știe despre ce e vorba. Dar ar putea să fie și probleme. Să ne gândim la tabloidele din Marea Britanie care scriau Andrew Duff este susținut de uh, banii federaliștilor din Europa continentală. Uh, eu te știu bine și știu că uh, ai soluționa foarte bine situația. Nu a fost o mare problemă pentru tine, dar uh, s-ar putea că în cazul altor colegi să fie mai greu. Așadar, nu trebuie să se spună că suntem susținuți de bani veniți în mod clandestin de la federaliști. Nu cred că uh, statele membre sunt pregătite pentru astfel de situație. Um, așadar, cred că această dezbatere ar putea să fie contraproductivă într-un anume sens. Și în al doilea rând, o listă transnațională ar putea să fie o idee foarte bună, ar provoca un, un fel de gândire paneuropeană în alegerile noastre, să adauge această dimensiune paneuropeană a alegerilor, dar dacă ne uităm la detalii, atunci pot să uh, există probleme. Și am să dau un exemplu privind listele naționale. În primul rând, vedem din dezbaterea de aici uh, uh, imaginează dezbaterile cu privire la cine e primul pe listă, cine e al doilea, câți candidați dintr-o țară, câți candidați din altă țară. Toate acestea vor fi în uh, centrul dezbaterii și nu știu dacă acest lucru va fi benefic pentru dezbaterea privind caracterul paneuropean al Uniunii Europene. Avem uh, o problemă, și anume, dacă poți să apar pe două liste în același timp, poți? dacă, de exemplu, ai uh, o personalitate politică, va avea curajul să apară doar pe lista transnațională? Eu mă tem că majoritatea oamenilor vor dori să aibă o plasă de siguranță și vă spune, bine, puneți-mă pe lista transnațională, dar vreau să fiu și pe lista națională. Și atunci se naște întreaga discuție dacă, dacă procedura e serioasă, pentru că dacă ești pe lista transnațională și în același timp pe lista națională, uh, Până la urmă, acest lucru nu are conotații pozitive. Mai mult decât atât, dacă, să zicem, președintele Buzek e pe lista transnațională și e de asemenea pe o listă națională în fața mea, în ce măsură sunt eu interesat, ce, ce voi vreau eu să fac? Eu voi uh, susține uh, alegerea lui pe lista transnațională. Pentru că atunci eu am șanse mai mari să fiu ales pe lista națională. Toată lumea va gândi astfel, până la urmă toată lumea va susține un candidat din propria țară pentru a-și, uh, până la urmă, pentru a avea mai multe șanse de a intra în Parlament pe lista națională. Asta e realitatea în politică. Deci va apărea acest fenomen în care lumea nu va spune hai să alegem cea mai bună persoană de pe lista transnațională și pe cineva de pe lista națională, nu, oamenii vor face campanie susținându-și uh, candidații din țara proprie. Aceste lucruri mă îngrijorează. Și anume, în s-ar putea ca în loc să se creeze acest spirit paneuropean, până la urmă ideile bune în sine vor fi ridiculizate pentru că până la urmă va fi o mare gâlceavă. Lumea se va certa cine e primul sau al doilea pe listă, lumea va susține candidatura unei persoane sau alteia pentru a câștiga pe o altă listă. Deci cred că ar trebui să reflectăm foarte serios, în profunzime, asupra acestor idei, pentru că unele nu sunt clare. De exemplu, dacă fiecare partid politic va avea o listă de 25 de candidați sau mai mulți, vom avea numărul 1, numărul 2, numărul 3 pe listă, pentru că atunci vor fi certuri cu privire la cine este acolo, dacă nu cumva se va utiliza un sistem alfabetic. Vom avea un prag european dacă nu, atunci vom avea 30 de liste diferite. Cum, cum am putea să gestionăm situația? Pentru că, pe ansamblu, o idee bună, dacă nu este bine și bine pregătită, poate apoi să fie ridiculizată pentru că dinamica din jurul acestei idei este una naționalistă. Până la urmă, ea va reprezenta doar material uh, pentru propagandă și va fi ridiculizată. Uh, în uh, campaniile electorale, pentru că fiecare are un interesul propriu și deci până la urmă situația nu va fi așa cum ne-am, ne-am dorit-o, cum și-a dorit-o autorul raportului. Vreau așadar să atrag atenția asupra acestor uh, elemente. Listele, finanțarea partidelor și interferențele între, interdependența între listele naționale și transnaționale sunt elemente care ar trebui mai bine gândite. Mulțumesc! Mulțumesc. E clar că această idee a listei naționale ar permiteți-mi și mie să spun două cuvinte. Este, deci, o idee importantă, mai ales pentru că e tentativa de a oferi un răspuns absenței unor partide europene care să fie la fel de eficiente și care să aibă atât aceeași cultură a partidelor naționale din S-a spus printre că nu este oricum singurul sistem posibil. Aș ruga totuși pe colegul Dav, dar oricum <clears throat> se prevede că o va face acest lucru, să clarifice dacă, în conformitate cu proiectul său, cei 25 de parlamentari sunt într-adevăr în plus, suplimentari sau fac parte din cei 751 pentru că asta ne aduce la alte probleme. Problema unei eventuale modificări a reprezentanței uh, la nivel național, asta ar fi una din probleme, și Bine, problemele acestea se pot rezolva. În unele țări există liste prezentate de partide cu preferență, fără preferență. Deci asta, sigur, e o problemă secundară. Dar cred eu că există nevoie de a mm, pune în prim plan partidele la nivel european, asta înseamnă că trebuie să găsim o soluție, nu neapărat cea a celor 25. Pentru că și asta ar da naștere la probleme nu, care nu sunt chiar neînsemnate. Acum dau cuvântul colegului din Cipru, Stilianides. Aristoghile, brădre, εμείς στο δικό Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul cipriot n-a terminat încă discuția asupra acestui subiect. De aceea, majoritatea propunerilor ă, pe care le voi face și opiniilor mele sunt opinii mai degrabă cu caracter personal. Aș dori întâi să felicit pe domnul Daf și nu o fac doar formal, pentru că consider că prin intermediul acestui raport, chiar dacă sigur poate mai conține lacune, domnul Daf încearcă să pună degetul pe rană și face acest lucru. Uh, ia taurul de coarne și atacă fondul problemei noi, cei de aici care de ani și ani de zile facem politică, știm că fondul înseamnă practic modul de a ști cum vor, cum pot să, cum pot cetățenii să participe în masă la politică, cum să fie mai aproape de politică, cum uh, să perceapă tinerii europeni uh, o Europa care să le aparțină. Și până acum n-am avut câștig de cauză. Ultimele alegeri europene au semnat uh, eșecuri și nu trebuie să închidem ochii în fața realității. Și atunci dacă rămânem la căutarea unui sistem electoral ideal, nu vom face decât să confirmăm ce spune lumea, așa anume că în Europa, în uh, instituțiile europene, nu se face altceva decât să se discute probleme birocratice să nu, haideți să nu încercăm să ajungem la o soluție revoluționară, dar care să nu dea rezultatele scontate. Știm că mai binele e inamicul binelui. De aceea cred eu că trebuie să încercăm într-adevăr, dar cred că e o bună idee să facem o convenție, asta da, sunt de acord. Atât timp cât sistemul european Uh, nu este unul complementar, avem probleme, deci o convenție ar fi primul pas în direcția corectă. S-a vorbit aici mult de această listă paneuropeană, dar ce se intenționează cu această listă? Se încearcă crearea unei concepții internaționale a lucrurilor și o legitimizare la nivelul cetățenilor, cred că ăsta e obiectivul listei. Am uh, ascultat și obiecțiile prezentate de antevorbitorii mei mm, și, sigur, au dreptate, cred eu, în, în, când prezintă asemenea detalii de cazuri, ce s-ar putea întâmpla, dar poate că reușim să rezolvăm aceste probleme. Mă întreb de ce nu insistăm ca la alegerile europene Uh, personalitățile politicii uh, europene să figureze pe lista transnațională și să primească voturi de la bază. Și să avem în același timp și liste naționale pentru care lumea va vota. Să nu pierdem din vedere, până la urmă, obiectivul uh, final, și anume de a dispune de o concepție transnațională a politicii europene și o viziune pan-europeană în practica de zi cu zi, mai ales în ce privește procedura electorală. De aceea cred eu că e important să acționăm întotdeauna în această logică paneuropeană. Cred că lista transnațională ar fi un prim pas într-o direcție corectă, deci trebuie susținut acest, această idee, deși putem, sigur, să ne exprimăm și anumite rezerve. În legătură cu spusele domnului președinte, cred că are dreptate. Cred că Trebuie să vedem uh, dacă se adaugă acești 25 la cei 751. Eu cred că trebuie să încercăm să rezolvăm uh, problemele la care s-a referit colegul Tăcevski. În oricare țară ar fi alese aceste persoane, trebuie totuși limitat numărul de deputați la nivel național. Cred că e o soluție simplă ca să nu creadă lumea că încercăm să câștigăm locuri suplimentare. Soluția ar fi simplă. De asemenea, sunt de acord că există o dilemă. Unii se vor confrunta cu o dilemă. Pe ce listă să figureze? Pe cea transnațională sau pe cea națională? Sigur, probleme vor apărea. I e e... Dar trebuie să ne gândim până la urmă la credibilitatea noastră sau și la faptul că la ora actuală sistemul acesta partinic în contextul de criza economică de astăzi eh, practic eh, este destul de golit de conținut. Oamenii au impresia că eh, politicienii nu reușesc să rezolvă problemele cu care ei se confruntă cu care omul de rând se confruntă. Aici cred că trebuie să acționăm uh, în conformitate cu propunerea raportorului când vorbește de listă semideschisă și de vot preferențial. Haideți să nu ne mințim pe noi înșine. Cetățenii uh, pot să voteze și în funcție de o persoană, dar și în funcție de un partid. Să nu cădem în capcana care ne-ar îndemna să urmăm doar logica de partid, că am face o greșeală enormă. Eu cred că astăzi, într-o perioadă în care au aproape au dispărut diferențele ideologice, și cred că așa stau lucrurile în fiecare țară, contează mai mult persoana, candidatul și, desigur, și partidul. Grazie, grazie. Mulțumesc, spune președintele. Da, deci ați, v-ați referit la dreptul de a vota o preferință, inclusiv dincolo de lista de partid. Și și aici aș dori ca domnul Daf să ne aducă niște uh, precizări. Mulțumesc și acum din partea Parlamentului European. Благодаря, господин председател. să se exclucite în interes tazi discuție. Mulțumesc, spune domnul Ilcev din Bulgaria. Da, am uh, urmărit această discuție cu mare interes. Am impresia că sunt aici două tendințe contrarii. Unii care își exprimă criticile și îndoielile și ceilalți care exprimă și exprimă entuziasmul și dorința de a face ceva concret. Asta demonstrează că raportul uh, domnului Duff este cu adevărat un document important care uh, ne aduce mult dinamism și care dorește să schimbeze, să schimbe, mă scuzați, sistemul actual care vedem că stagnează, că, nu, uh, că este prea complicat, este prea stufos. Domnul Daf, prin raportul domniei sale, trimite un mesaj foarte important și anume ne atrage atenția și ne îndeamnă să, încer- să încercăm să trasăm o graniță între etica politică și pragmatismul politic. Eu consider că domnia sa face o propunere foarte interesantă. Propune 25 de candidați pe o listă transnațională în, cu scopul de a evita Uh, intervenția tuturor acestor negocieri, târguieli politice. Dar uh, e vorba de o situație delicată în care vor juca un rol matematicienii care într-o zi ar putea să elaboreze modelul matematic corespunzător, fragil, dar necesar. Andrew Duff propune un spațiu paneuropean al alegerilor Domnul Daf spune că e bine să încercăm să ajungem la circumscripții regionale, asta într-un asta ca un punct de plecare, pentru a acționa cu prudență. Însă, dacă înființăm circumscripții regionale, cred eu că ne vom da seama că există regiuni care se vor transforma în câmpul unor adevărate bătălii electorale la nivel regional și că până la urmă candidații până la urmă vor cădea ostatici afinităților unora și ale altora și eh, ostaticii rivalităților între vecini. astfel încât eu susțin ideea unei circumscripții cu adevărat transnaționale. Cât despre cetățenia europeană, sigur, este o problemă reală care va fi dezbătută pe larg. Dar uh, eu cred că ar trebui să vedem lucrurile cu realism. În state mai dezvoltate, există o proporție de 20-30% de cetățeni proveniți din alte state, mai puțin dezvoltate, care sunt rezidenți. Acești cetățeni se află în aceste state pentru că economiile dezvoltate au nevoie de mână de lucru. Așadar, e nevoie de o lege electorală armonizată de ce nu ne-am putea gândi la o cetățenie comună în viitor, și anume cetățenia europeană, absolut, în mod absolut? Sigur că pentru asta ar trebui consultați nu doar matematicienii, ci toți cei care se bucură de experiență, de o experiență importantă în domeniul convergenței sistemelor sau a ideilor. Ca să revin la ce spuneam la început, eh, trebuie să constatăm că anumite eh, parlamente naționale deja au început dezbaterea acestei probleme și asta în detaliu. Însă, din păcate, nu se întâmplă în toate țările la fel. Sunt convins că în unele parlamente naționale dezbaterea noastră de astăzi nu face decât să impulsioneze uh, demararea unei discuții care încă n-a început. Deci, unele parlamente naționale au întârzieri importante. Însă, în 2014, cetățenii europeni își doresc să existe un nou sistem electoral, un sistem inspirat din ideile lui Andrew Duff. Cred că ar fi bine pentru toată lumea. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentantul Lituaniei. Vă rog. Dėkoju labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule raportor, stimate domnule președinte, uh, raportul este interesant, la fel și discuția. Aș dori și eu să-mi prezint uh, opinia, opinia personală și nu a Parlamentului nostru, pentru că la noi încă nu au existat discuții pe acest subiect. Sigur că ele urmează să aibă loc. Dacă ar trebui să evaluez astăzi acest raport și să spun dacă este o revoluție sau o devoluție, din punctul de vedere al unui politic e vorba de o revoluție. Discutăm despre anumite aspecte și nuanțe care ne vizează în fiecare zi și care decid dacă suntem aleși sau nu. Iar ca și alegător, aș spune că e o evoluție și nici măcar nu aș uh, observa dacă această reformă ar avea loc până în 2014. În Lituania, Lituania este de multe ori utilizată ca și uh, cobai. Avem diverse sisteme electorale. Uh, ne alegem, de exemplu, președintele prin alegeri indirecte. Așadar, la noi nu va avea un impact foarte important. Uh, Uh, modificarea, dacă vom avea o listă de 25 candidați sau nu pentru, uh, pentru politicieni. Va fi un element nou, interesant, însă alegătorii nici măcar nu vor observa că este vreo modificare. Eu mă îndoiesc că președintele nostru sau primul nostru ministru vor candida pe această listă ca și, ca, ca și candidat la Parlamentul European. Nu știu cum se va schimba numărul uh, parlamentarilor. În legislatura trecută am avut 13, acum avem 12 eurodeputați. De aceea nu exista discuții politice foarte importante și nici uh, climatul politic nu s-a schimbat. 12-13 ca număr de eurodeputați este acceptabil pentru noi în Lituania, ceea ce nu influențează opinia publică. De asemenea, eu mă îndoiesc că modificări majore uh, ar, uh, ar influența puternic situația în Spania sau în Germania. Va influența pur și simplu discuția noastră la nivel politic, dar noi trebuie să ne gândim la alegători. Dacă vrem o mai bună participare a alegătorilor la alegeri, atunci trebuie să ne gândim la ce își doresc ei, cum putem să ajungem la ei, uh, ce, la ce se gândesc ei când spun Parlamentul European, Uh, care sunt pentru ei subiectele de interes. Trebuie să ne punem întrebarea dacă legile europene nu sunt utilizate ca o luptă între partide la fiecare cinci ani. Trebuie să înfăptuim o, o reformă a modului în care se fac alegerile. Ar trebui să ne gândim la alegerile electronice, alegeri uh, pe internet, ca să le facilităm uh, Uh, participarea cetățenilor, am putea să-i atragem astfel. În Lituania nu avem, uh, nu am avut un sistem electoral electronic, dar acesta funcționează, de exemplu, perfect în uh, Estonia. Discuția de astăzi mi se pare că e prea îngustă, prea limitată, nu ia în considerare suficient cetățenii. E o discuție care pentru politicieni, dar este complet irelevantă pentru cetățeni, indiferent de momentul la care vor avea loc aceste reforme, în 2014 sau când va fi, alegătorii nu vor observa diferența. Eu cred, cu toate că am un mare respect pentru raportor, această evoluție este una importantă, dar probabil că nu va fi deloc observate de către alegători și dacă dorim ca alegătorii să observe aceste modificări, atunci trebuie să ne gândim la nevoile lor și nu la nevoile politicienilor. Mulțumesc! Grazie, onorevole Messerschmidt. Mulțumesc și acum domnul Messerschmidt, unul din vicepreședinții Comisiei noastre pentru afaceri constituționale. Thank you, Chair. I must say that normally uh, I endorse... Mulțumesc, domnule președinte. În mod normal, eu uh, uh, împărtășesc această dezbatere inițiată de domnul Duff. Rare ori suntem de acord, dar întotdeauna mă bucur de dezbatere. Trebuie să vă spun că această dezbatere cred eu că este una care dezamăgește. Suntem de acord că există dificultăți practice, nevoie de schimbare, le-ați menționat în raportul dumneavoastră în secțiunea a doua, problemele Uh, pentru faptul că toate statele membre au posibilitatea de a alege o listă sau, o candi- sau un candidat, devansarea datei din uh, iunie în mai, toate aceste elemente practice ar trebui să fie schimbate și problema generală, sigur, de participare redusă. Dar ce dezbatem noi acum? Pentru că noi discutăm acum doar transformarea sistemului electoral într-unul mai federalist nici măcar unul dintre vorbitori nu au menționat problemele practice, concrete pe care le avem la alegeri. Vorbim doar despre ceva ce știm că în mod inevitabil nu va ajunge niciodată să fie realitate, cel puțin uh, pentru foarte mult timp, pentru că niciunul dintre statele naționale nu vor accepta aceste modificări. Așadar, de ce dosim acum vremea dezbătând ceva ce uh, este uh, în mintea domnului Daf o perspectivă frumoasă a viitorului, dar mai bine am dezbate situația prezentă. Eu sunt de acord că ar trebui să facem ceva pentru a schimba lucrurile, pentru a crește participarea în alegerile europene, dar uh, Asta nu înseamnă să uh, atragem mai mulți tineri. Acest lucru nu va fi realizat prin crearea unei circumscripții federal în Europa. Problema țării mele, de exemplu, oamenii nu votează pentru că nu cred în politica, în dezbaterile și în realismul din acest Parlament. Și acest raport dovedește încă o dată că motivul pentru uh, dezamăgirea cetățenilor este, este corect. Deci eu cred că acest raport este unul contraproductiv Uh, care dorește să crească înțelegerea și interesul pentru Uniunea Europeană. Nu face deloc acest lucru. Domnule Daf, dumneavoastră vreți să spuneți tuturor votanților din Uniunea Europeană că singurul că ceea ce trebuie schimbat pentru a le îndeplini ideile lor despre Uniunea Europeană este pur și simplu să avem o abordare mai federalistă și cred că veți fi foarte dezamăgit când veți primi răspunsurile lor. Oamenii sunt mult mai interesați de măsuri de reducere a birocrației și a creșterea eficienței uh, care stau în calea obținerii unor rezultate concrete, nu uh, aprofundarea federalismului în Europa. Dumneavoastră menționați uh, Uh, toate aceste lucruri și sigur că nimeni, în afară de mine, nu și-a dat seama, nu a spus cu voce tare că, de fapt, această discuție nu trebuie să aibă loc. Deci, uh, drag Andrew, e... mă bucur că ai viziuni frumoase despre viitor, dar cred că trebuie să ne focalizăm asupra problemelor concrete de azi și nu ne gândim la ce se va întâmpla în 30 de ani. La parola al onorevole Elsa Papadimitri. Mulțumesc. Și acum doamna Dimitriu din Grecia are cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ αυτή την πολύ... Mulțumesc, domnule președinte. Ă, urmăresc cu interes această discuție foarte interesantă, deja de mai mult de 10 ani. Iorgos Anastasopoulos, președinte al Parlamentului European, a elaborat un raport pe acest subiect și cred că este absolut firesc și normal uh, să existe opinii diferite în această discuție. Um, cei din PPE spun că e nevoie de mai mult timp pentru a discuta toate punctele care se află în acest raport foarte bun al domnului Duff. Însă, vreau să subliniez mai ales un punct, și anume punctul 4 din propunerile dânsului. Dânsul spune că trebuie să existe o discuție directă între Parlamentul European și Consiliu, fără ca parlamentele naționale să fie implicate. Bine, dar unde, răm, unde sunt atunci parlamentele naționale? Eu cred că parlamentele naționale trebuie să fie implicate ex ante și în întregul uh, parcurs al procesului. Astăzi dimineață am auzit un vorbitor din Parlamentul din Luxemburgului care a spus că cetățenii europeni, date fiind procedura de până acum, au senzația că pur și simplu nu merită să participe la alegeri pentru că parlamentele naționale nu sunt prezente în aceste alegeri. Uh, Lordul Bones din uh, Camera Lorzilor uh, a Regatului Unit a spus foarte categoric că deputații naționali nu sunt interesați de, rol, de consolidarea rolului Parlamentului European. Eu, ca și parlamentar național, uh, uh sunt par- în Parlamentul uh, Greciei de 20 de ani, nu sunt de acord cu ceea ce spune dânsul. În toate adunările parlamentare, situația este următoarea. Majoritatea deputaților sunt de părere că pentru această nouă arhitectură europeană, ambele instanțe trebuie să aibă o implicare mai puternică. Atât Parlamentul Național, cât și Parlamentul European, cât și Parlamentele Naționale. Diferența este că noi, deputații naționali nu suntem reprezentați direcți ai, ai uh, nu îi recunoaștem întotdeauna pe reprezentanții cetățenilor europeni în Parlamentul European, fără posibilitatea ca și noi să ne exprimăm, considerăm că aceste discuții din Parlamentul European nu au o, un temei solid. Eu cred că tratatul de la Lisabona nu asta a intenționat. Eu cred că pentru abolirea acestui deficit uh, de democratic este absolut esențial să existe o relație pe, în termen de echitate între Parlamentul European și parlamentele naționale din statele membre. Mulțumesc! Grazie, domnule Papa. Mulțumesc, doamnă. Ce a spus dumneavoastră demonstrează că este foarte importantă discuția noastră, inclusiv în general, nu doar în ce privește sistemul electoral, dar și în ce privește legăturile dintre parlamentele naționale și cele european și, până la urmă, arhitectura întregii Uniuni. Dar sigur că nu putem să rezolvăm toatele, toate problemele în dimineața asta. E un întreg proces. Domnul Scholz are cuvântul. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun, Andrew Duff are dreptate atunci când spune în raportul său la B, punctele B și C, că Parlamentul European are dreptul și trebuie să ia inițiativa. Dezbaterea aceasta foarte interesantă arată foarte clar uh, că trebuie să ne gândim când, când este momentul uh, oportun. Cel mai târziu după, după alegerile europene, Parlamentul Național, uh, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, guvernele, toată lumea ar fi trebuit să se așeze la masă și să discute uh, o abordare pentru a rezolva această problemă a scăderii participării la alegerile europene. Pentru că, de fapt, participarea la alegeri a scăzut nu numai în alegerile pentru Parlamentul European, ci și la alegerile naționale și regionale. Și mă întreb în ce măsură luăm în serios votul democratic al alegătorilor pentru uh, fața de um, structurile democratice care îi reprezintă, fie ele la nivel uh, național sau european. Um, când e vorba de un primar, de exemplu, atunci e mult mai simplu, pentru că acesta este într-adevăr în contact direct cu cetățenii. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem este în ce măsură această dualitate a participării naționale și a Parlamentului European și altor instituții europene, în ce măsură această dualitate este în beneficiul dezvoltării politicii europene. Mulți parlamentari au spus că încă nu există o poziție clară, discuția nu este încheiată, nici în Parlamentul European nu există încă o opinie formată a grupurilor politice și în grupul nostru. Um, discuțiile uh, trebuie încă să se desfășoare, trebuie să aibă loc. Ce vreau eu să spun aici? Din punctul meu de vedere personal, fiecare trebuie să vadă care este poziția sa față de acest raport. Raportul însă subliniază foarte bine problemele și cred că ar trebui să le abordăm într-un mod foarte productiv. Eu nu cred, ca și cum a spus colegul Messerschmidt, că acest raport se îndepărtează de interesele cetățenilor, pentru că trebuie să uh, avem o lege electorală care să fie un instrument pentru ca participarea democratică a cetățenilor să fie crescută. Și alegerile sunt un instrument important, sigur nu singurul. Vreau să subliniez 3-4 uh, lucruri um, față de uh, aceste, această discuție despre partidele europene. Eu cred că există partide politice europene, dacă sunt bine informat. În momentul de față sunt 10 astfel de partide. Ele primesc în momentul de față aproximativ 90 milioane de euro din bugetul comunitar. Aceste partide politice europene nu sunt însă uh, persoane juridice independente europene. Sunt asociații înregistrate conform dreptului uh, belgian. Așadar, nu recunoaștem rolul acestor partide politice europene. Cum uh, uh ele până în anul 2009 nici măcar nu aveau dreptul de a desfășura campanii electorale, cum ar putea ele să influențeze conștiința eh, politică europeană a cetățenilor? Uh, cum putem să vedem transparent ce trebuie decis la nivel european, ce trebuie să rămână la statele membre. Această dualitate continuă, constantă în Uniunea Europeană. Așadar, eu mă întreb, nu ar trebui oare să ne gândim la aceste 25 de posturi suplimentare, ci ar trebui mai degrabă să ne gândim la raportul de putere între partidele naționale și partidele politice europene. E vorba de o luptă foarte uh, strânsă. Uh, ce Partid Național vrea să renunțe um, la un element sau altul în favoarea unui partid european? Dacă suntem foarte sinceri, ne dăm seama că acest lucru are loc și la formularea politicii europene la nivelul uh, național. Uh, care stat membru, care guvern al unui stat membru uh, dorește să facă acest pas în favoarea, renunțând la suveranitate în favoarea nivelului european. Deci este o discrepanță între participarea la nivel european a elitelor și a cetățenilor participarea la procesul decizional comunitar și competențele care au fost deja uh, cedate în favoarea nivelului european. Această concurență trebuie rezolvată, de aceea trebuie să aibă loc o reformă a legii electorale în contextul general al reformei participării uh, democratice la alegeri la nivel național. Așadar, Propunerea mea ar fi următoarea. Haideți să ne gândim, haideți să discutăm în continuare dacă aceste partide, partide politice europene nu ar putea să propună un anumit procent al, al deputaților europeni, nu suplimentar, ci în cadrul sistemului uh, proporțional actual. De ce? Pentru că aceste partide politice europene care uh, concentrează mai multe interese și mai multe opinii, nu doar cele naționale, ele practic discută împreună um, procese și evoluții europene. Această dimensiune, cea europeană, ne lipsește și face să crească discrepanța între percepția cetățenilor față de ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene și uh, problemele lor reale de zi cu zi. Cred că cetățenii uh, s-au săturat de atâtea alegeri pentru că spun orice decid eu acolo, orice votez, în la urmă tot nu se întâmplă ceea ce vreau, ceea ce îmi doresc. S-au, s-au uh, săturat de uh, faptul că uh, problemele lor reale nu sunt uh, tratate în mod adecvat la nivel european. Uh, aceasta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm uh, în mod paralel, privind în mod paralel sistemul electoral european și sistemele naționale. Poate că o convenție ar fi într-adevăr metoda bună sau o, o adunare, oricum i-am spune, unde să vină reprezentanții parlamentelor naționale, ai guvernelor, ai parlamentelor, parlamentelor europene, instituțiilor europene și, de asemenea, reprezentanți ai societății civile pentru că eu cred că e o problemă comună tuturor nivelurilor care trebuie discutată în comun. Este un subiect ambițios, nu cred că putem să uh, rezolvăm aceste probleme până în 2013, dar trebuie să începem să dezbatem acest lucru, pentru că dacă nu, la următoarele alegeri ne, dăm, ne vom da seama că din nou participarea este redusă și că până la urmă nu am progresat absolut deloc. Mulțumesc! Grazie, è stato sollevato. Mulțumesc. Încă o dată cineva s-a referit la problema partidelor europene. Nu dificultatea este că ar putea apărea un conflict de competențe între partidele naționale și un eventual partid european. Și cred că am văzut că a apărut și un fel de a treia ipoteză pentru o europenizare accentuată a legilor europene, deci dincolo de propunerea domnului Daf cu cele 25 de locuri pe o listă europeană, apoi a mai fost propunerea unor alegeri directe pentru a alege astfel pe președintele comisiei și dacă am înțeles bine a mai apărut și ideea rezervei unei anumite cote de pe listele naționale pentru partidele europene, dacă am înțeles bine. Notăm și această propunere și acum dăm cuvântul un, uh, colegului din Parlamentul Maghiar. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt alkotmány... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, eurodeputați, stimați colegi, ca și deputat nou în adunarea parlamentară ungară, mă simt onorat să pot participa la această discuție. Suntem doi reprezentanți ai Ungariei aici, și amândoi suntem activi în Comisia pentru Afaceri Constituționale a Parlamentului Ungar și în alte comisii. Domnul Messerschmidt a subliniat o problemă importantă. De ce sunt atât de sceptici cetățenii europeni? Comisia noastră din Parlamentul uh, Ungariei are o, a înființat o subcomisie care are sarcina de a uh, investiga situația și abuzurile polițiștilor din anul 2006. Acestea au fost comandate de mai sus. Este regretabil ceea ce s-a întâmplat și e păcat că Uniunea Europeană nu a întreprins niciun fel de măsuri, nu a inițiat o anchetă în acest caz pentru a sublinia lucrurile. Domnul Fratini, comisar la vremea respectivă, nu a luat nicio măsură, nu a sancționat în niciun fel uh, aceste incidente de care, se fac, de care s-au făcut vinovați polițiștii din Ungaria. Acum văd că se inițiază o procedură de încălcare a tratatelor împotriva Franței în momentul în care Franța este confruntată cu o problemă care este cunoscută și în alte state membre uh, cu care ne confruntăm de decenii. Uniunea Europeană nu dă răspunsuri concrete și acesta este motivul scepticismului. În raportul domnului Duff eu găsesc doar um, că găsesc că doar diagnoza este corectă. În rest, totul este ciudat. Diagnoza este bună. Există un interes, există scepticism, însă domnul Daf până la urmă face o confuzie între consecințe și cauze. Uh, Uh, cauza este că nu există niște răspunsuri clare din partea uh, Europei. Europa este în continuare divizată între Est și Vest, în uh, fostele state comuniste, care pe hârtie sunt, au aceleași drepturi ca și celelalte state, dar în practică nu au aceleași drepturi. O văd pe doamna Gurmai, care este reprezentantă a Partidului Socialist, care a ordonat uh, violențele comise de polițiști atunci. Așadar, nu avem aceleași drepturi. Uh, nivelul de trai în statele estice este atât de scăzut încât cetățenii s-au săturat. Uh, lucrătorii nu beneficiază de protecție și de susținere. Uniunea Europeană nu dă răspunsuri față de situația în care ne aflăm, cum, se poate, cum s-a putut ca Slovacia să devină membru al Uniunii Europene într-o situație în care decretele de la Beneș sunt încă în vigoare, cele care îi dezavantajează pe germani și pe maghiari. Uh, fondurile europene, 10% din toate fondurile europene, se pierd în uh, cazuri de, în canale de corupție. Sunt de acord cu cei care au spus că, care au, cu cei care au criticat această reformă, nu reforma în sine, ci faptul că domnul Duff nu privește această problemă din perspectiva cetățenilor. Nu contează cum rezolvăm această problemă, însă uh, problema deficitului democratic, eradicarea acestuia, aceasta este sarcina noastră fie că e vorba de federalism, de liste uh, transnaționale care încearcă să fie impuse prin acest raport, sau prin înțelegere, sau prin faptul că statele naționale se uh, trezesc din nou în Europa. Uniunea Europeană, în orice caz, este o instituție uh, falsă, una închipuită. Oamenii vor mai multe competențe la nivel național, o mai mare specificitate națională. Și cu cât mai mult se îndepărtează sistemul electoral de alegători, cu atât mai puțin vor fi aceștia interesați de toate discuțiile. Oamenii văd doar steagul cu uh, stele pe fundal și văd câteva figuri, câteva personalități care fac niște promisiuni, dar până la urmă nu uh, realizează nimic din ce spun. Uniunea Europeană așadar nu dă răspunsuri reale la problemele uh, de zi cu zi ale cetățenilor. În ceea ce privește partidele, eu am aici niște rezerve. De exemplu, la punctul 2b, Eu ca jurist știu ceea ce pot confirma colegii mei, că până la urmă diavolul este în detalii. Cum va funcționa acest sistem? E bine, nu putem să prevedem acum. Reforma, în forma propusă astăzi, este greșită de la bun început, din punctul de vedere al cetățenilor, pentru că aceste propuneri ar fi, trebui, ar fi trebuit să fie uh, cuprinse în cadrul tratatului de la Lisabona. Noi uh, am respins tratatul de la Lisabona, dar nu văd uh, oglindirea acestuia în documentul de azi. Oamenii sunt întrebați uh, Așadar, cum? Cum trebuie făcute lucrurile? E bine, acest lucru până la urmă este discutat independent de cetățeni. Pentru că nu putem utiliza referendumul, iar aceste liste transnaționale, noua, noua autoritate uh, electorală care ar trebui să fie înființată, va, va, toate aceste lucruri vor înstrăina oamenii de Europa. Dacă trebuie să existe liste transnaționale deasupra listelor naționale, acest lucru va enerva oamenii, va supăra oamenii și mi se pare că este un element nedemocratic. Convocarea unei convenții cred că nu este o idee bună. Din fericire, la momentul respectiv, Convenția Constituțională a eșuat și, și una nouă ar eșua, pentru că o astfel de convenție este una este o instituție birocratică, una care pare foarte departe de cetățeni, care nu ia în considerare și nu uh, acționează în interesul cetățenilor și care susțin, de exemplu, Statele Unite ale Americii sau uh, urmăresc tot felul de idei uh, idealiste sau ideologice fără să ia în considerare nevoile reale ale cetățenilor. Așadar, cred că trebuia să, trebuia să fie spuse și aceste lucruri. Mulțumesc. Voi no. Adaf. Da, mulțumesc pentru că a spus nu și domnului Dav, dar ați că a spus nu și Europei. Mă rog, aceste discuții oricum ne, până la urmă ne constrâng să facem o reflexie în profunzime. Acum dau cuvântul domnului reprezentant al Parlamentului din Portugalia, reprezentant și al Comisiei pentru Afaceri Constituționale din acest Parlament. Mult obrigat, domnul prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acest raport uh, redactat de către domnul Andrew Duff uh, nu a fost încă studiat în uh, adunarea parlamentară a Portugaliei. Nici măcar partidul meu încă nu a reușit să studieze acest uh, document. De aceea, ceea ce vă voi spune astăzi este părerea mea strict personală. Adevărul e că acest raport prezentat de către domnul Daf reprezintă o încercare foarte ambițioasă de a face față unor probleme care fost enunțate foarte clar de la început de către domnul președinte. E vorba mai ales de riscul ca alegerile europene să devină uh, practic un eșec. Și asta se întâmplă deoarece de foarte multe ori sunt prinse practic în conflictele naționale și nu au cum să-și atingă obiectivul de a contribui la democratizarea Europei. Eu cred că termenul 2014 e, din păcate, cam apropiat. Și sunt de acord cu cei care au spus că deși acest termen e apropiat și chiar dacă nu am reușit totuși să ne îndeprim acest obiectiv, asta nu înseamnă că nu ar trebui să mai lucrăm asupra acestor lucruri. S-a vorbit aici despre vârsta de vot, despre crearea circunscripțiilor regionale, despre garantarea principiului uh, proporționalității descrescătoare așa cum trebuie. Am văzut de asemenea că există aspecte controversate legate de acea listă transnațională. Am auzit de asemenea și acuzații și argumente chiar extreme aici, care ne arată totuși cât e de necesar să fim astăzi aici. Deci vrem să participăm uh, în cadrul acestui for pentru integrarea europeană. Personal, aș dori să subliniez un lucru. Această idee legată de faptul că partidele politicile europene încă nu au făcut față așteptărilor. Ei bine, această problemă se explică și prin faptul că nu există condițiile necesare pentru ca un astfel de partid politic european să fie eficient uh, dincolo de cadrul strict european s-a spus că ar trebui să existe niște linii de acțiune împărtășite de toată lumea care să sprijine un anume pol- uh, program politic. S-a vorbit de asemenea de uh, s-a vorbit de sprijinul acestor partide politice europene și de aceea cred că acele candidaturi în numele acestor partide uh, Uh, sunt binevenite. Deci nu știu dacă numărul de 25 de candidați e neapărat uh, suficient și nu știu dacă ar putea reprezenta în mod uh, echilibrat toate statele și toate popoarele europene. În orice caz, închipui că acest număr de 25 nu e decât un punct de plecare. Iar treptat, uh, lista respectivă ar trebui întreaga listă pentru Parlamentul European ar trebui să devină din ce în ce mai europeană. Deci aceste candidaturi transnaționale sunt o condiție pentru a avea într-adevăr partide politice europene, pentru a crește de asemenea nivelul de integrare politică la nivel european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Leinen, care a fost președintele acestei comisii înaintea mea și care acum este președintele Comisiei pentru Mediu. Ja, Herr Vorsitzender Cassini, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich, dass ich mal wieder... Mulțumesc, domnule Cassini, dragi colegi, mă bucur să fiu din nou la AFCO, președintele, președintele Comisiei Um, de mediu este atât de ocupată Comisia de Mediu încât de-abia mai pot să fiu în AFCO. Dar este un subiect care mă interesează de mulți ani, de când sunt în Parlament. Și cred că este, o temă, este un subiect strategic pentru democrația europeană, pentru democrație la nivel european și, de asemenea, pentru dezvoltarea alegerilor europene. Există deja de 30 de ani alegeri europene, dar de la cu fiecare uh, rundă de alegeri vedem că participarea scade. Eu am făcut campanie electorală europeană de trei ori. În 1999 am crezut mm, lucrurile nu merg prea bine. Um, probabil că oamenii se tem de introducerea monedei euro. În 2004 aveam deja moneda euro, situația a fost și mai proastă, participarea și mai mică. M-am gândit bine, oamenii uh, se tem de, poate, de integrare Apoi în 2009 aveam euro, deja avusese loc extinderea și participarea a fost și mai mică. Și ne dăm seama că cetățenii nu recunosc motivele pentru care trebuie să participe la alegerile europene. Pentru că nu e vorba de alegeri europene, ci sunt 27 de alegeri naționale cu 27 de campanii electorale naționale și partidul meu, care este foarte european, are întotdeauna tenda, tentația de a găsi un subiect care uh, are de-a face cu o controversă națională, pentru că partid, mai ales partidele din opoziție încearcă să utilizeze alegerile europene ca test pentru guvernele naționale. Puteți să-mi spuneți ce vreți, că peste tot e la fel, în unele locuri mai multe, în altele mai puțin. În orice caz, alegerile europene sunt utilizate în mod abuziv de partidele naționale și de clasa politică, iar elementele, subiectele europene sunt undeva în fundal, nu joacă niciun rol important și mass media funcționează în propriul uh, stil. Mass media are nevoie de lupte de putere, de evenimente, de lupta pentru mandate, iar în, la alegerile europene acest lucru nu are loc la nivel european, ci aceste lupte de putere rămân la nivel național. Ce pot să vă spun? Continuarea logică a introducerii în 1900 uh, 74, 79 a sistemului de alegeri pentru Parlamentul European, care și atunci a, exist, și atunci a existat rezistență, și atunci au existat rezerve și um, a durat ceva vreme, a durat câțiva ani, până când pe arena politică oamenii au observat că uh, nu poți să trimiți delegații din parlamentele naționale la Strasburg, pentru că acolo era Parlamentul European, era minunat în anii 50, dar deja în 60, la începutul anilor 70, am observat că nu mai funcționează acest sistem că trebuie ca acești oameni să fie aleși prin vot direct. Și acum, la 30 de ani, în sfârșit a venit momentul să trecem la etapa următoare. Alegerile europene trebuie să devină, într-adevăr, europene. Eu am fost raportor în Parlament pentru statutul partidelor europene. În 2004, la scurt uh, timp înainte de parlamentele, de alegerile europene, datorită președinției Greciei, trebuie să spun, s-a discutat acest lucru. Și au existat tot felul de rezerve și atunci în ceea ce privește statutul partidelor politice în Franța, în Portugalia, în Luxemburg, cred că și în Belgia și în Grecia, situația partidelor era următoarea. Ele nu puteau să accepte niciun fel de finanțare privată. În alte țări acest lucru era posibil și atunci ne-am gândit cum găsim, la, cum găsim o soluție europeană. Și numai pentru că Grecia a, a militat, a reușit să treacă această lege. Avem partide europene acum care au uh, un statut, un statut propriu, așadar lucrurile au evoluat, dar partidele nu pot să-și desfășoare activitatea. Ce să facă ele? Nu e, nu e vorba de un club, nu e vorba de un club unde oamenii merg la bowling sau mai știu eu ce. E vorba de un partid. Partidul trebuie să obțină interesul cetățenilor și mandate să reprezinte cetățenii, dar um, acestea nu pot să facă campanie electorală la nivel european și de aceea acest Uh, subiect nu va putea fi tratat dacă partidele politice europene nu vor putea să lupte pentru mandate. Am avut și uh, raportul uh, Anastasopoulos în anii 90. Parlamentul European a cerut atunci ca 10% din locuri să vină de pe liste europene. 10%. Andrew Duff este chiar foarte moderat și modest. El spune 27. Parlamentul a devenit mai mare și noi cerem mai puțin. Am auzit uh, aceleași argumente pe care le știu deja de 10 ani și mă întristează că un prieten atât de bun ca Ben Fayo are în continuare aceeași uh, poziție care e greșită, cred eu. Eu sunt vecinul lui pentru că locuiesc în regiunea din, a, de, care e aproape de regiunea lui și această listă a unei uh, regiuni transfrontaliere, cred că este la fel de îndepărtată ca și una europeană. Nu, oamenii nu vor uh, o listă între um, Zarland și Liej. Ben, vorbesc cu tine și îmi pare foarte rău că un pro-european ca tine găsește întotdeauna astfel de argumente. Uh, Uh, trăim într-un, uh, într-o eră a mediilor electronice și acestea ar crea în mod automat platforme de dezbatere pentru uh, personalitățile europene. Noi trăim într-un Babilon lingvistic, dar există modalități moderne care ar putea să aducă un, un nou dinamism în dezbaterea europeană, în uh, opinia publică europeană, care ar putea să crească sensul alegerilor europene, astfel încât oamenii să înțeleagă despre ce e vorba. Uh, această idee de două voturi, un vot pentru listele naționale, Uh, sau liste regionale în țările mari, bine, acestea poate să rămână așa cum e, nu, nu trebuie să schimbăm nimic, dar într-adevăr lipsește celălalt picior, cealaltă fața medaliei, această componentă a listei europene. Aceasta ar fi o legitimizare dublă ar uh, oglindi legitimizarea dublă a Uniunii Europene pe care o avem și în tratate. Uniunea este o uniune a statelor și de asemenea o uniune a cetățenilor. Noi avem cetățenia Uniunii de la Tratatul de la Maastricht, dar acest, acest element nu este operațional, nu poate fi utilizat. Din 1990 uh, n-am făcut niciun fel de progres, deci de 20 de ani în ceea ce privește cetățenia. Deci eu cred că ar fi minunat dacă am reușit să facem lucrurile până în 2014, dar din partea mea și 2019 sau mai încolo e bine. Important este să credem în acest subiect. Um, nu cred că oamenii au dreptate când spun că e vorba de candidați care ar fi prea departe de cetățeni. Eu trăiesc într-un uh, uh stat uh, mare, e vorba de 280 de milioane uh, de cetățeni și toți candidații sunt aproape de cetățeni, pentru că apar peste tot în mass media, oamenii îi cunosc. Iar uh, când e vorba de liste europene, oamenii pot, în, exact în același fel, să devină cunoscuți, să se apropie de cetățeni. Deci, eu cred că Andrew Duff are un proiect uh, foarte ambițios, poate chiar prea ambițios. Eu aș renunța la multe detalii. Ce ai scris acolo E, e vorba de elemente tehnice. Acestea pot fi lăsate deoparte. Punctul foarte important este de a face această trecere de la nivelul național la cel european, de a avea și liste europene pe lângă cele naționale pentru a ajunge la o dezbatere într-adevăr europeană și la o democrație europeană. E nevoie de o modificare a tratatelor, e adevărat acest lucru. Instrumentul cel mai frumos ar fi o convenție, dar cred că am putea să ne gândim și la alternative, să ne gândim la tratatul de aderare al Croației, sau pentru alte țări, vor exista posibilități prin care să putem să introducem acest uh, subiect. Și în ultimul rând, împotriva acestei uh, modificări structurale către mai multă Europa, va exista întotdeauna o rezistență. existat și până acum. Există scepticii care nu doresc uh, niciun fel de Europa, acestea sunt uh, întotdeauna împotriva Europei. În trecut, parcă erau și mai mult împotriva. Partidele națio- partidelor naționale nu le va plăcea să cedeze din competențe către partidele europene. Eu am fost raportor pentru statutul partidelor uh, europene, avem uh, și uh, prima revizie a fundațiilor europene. Și în țara mea există foarte multe fundații. Fundația Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll, Friedrich Norman, eh, toate partidele au eh, fundații importante și aceștia toți au venit la mine și au spus nu, nu, nu, nu, nu vrem eh, să se Uh, să apară uh, fundații europene, pentru că noi uh, suntem aici, de ce mai avem nevoie și de fundații europene? Deja de 2 ani acestea există și până la urmă relațiile între ele și cele naționale sunt bune, așadar m-am săturat să tot uh, uh, ascult acest argument de ce mai trebuie să existe anumite instanțe și la nivel european, că doar lucrurile merg destul de bine cu instanțele naționale. Nu, lucrurile nu merg bine. Să ne gândim la Ungaria. Putea să spunem că problemele sunt de politică acolo, dar democrația este un uh, discurs. Avem nevoie de o politică mai bună mai ales pentru oamenii care au uh, nevoie acute dar aceste discuții europene se poartă trei săptămâni înainte de alegerile europene și apoi ele dispar și uh, se întorc la nivel național. Vedeți pasiunea mea pentru acest subiect, pentru că mă preocupă deja de 10 ani. În orice caz, Andrew, când se votează acest raport, uh, cred că va trebui să renunț la anumite elemente care mm, vor intra în conflict cu culturile naționale, cu Constituțiile, dar acest punct esențial al listelor europene, acesta ar fi marea realizare și că va fi vorba de o conferință interguvernamentală sau de o convenție, e bine, trebuie să existe un fel de adunare care să discute acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră, domnule Leinen, și acum are cuvântul colegul Vial din partea Senatului francez. No. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Daf. Vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această reuniune. Domnule Daf, vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc pentru aspectele tehnice și ca să reacționez la ce a spus domnul Leinen, care spunea că acestea ar trebui lăsate deoparte. Aș vrea să mă refer în primul rând la calendar. Nu știu dacă 2014 e un termen realist, însă în schimb, țin să vă felicit pentru faptul că ați lansat această dezbatere, deoarece vine la momentul oportun. Vreau să vă spun că foarte recent Senatul francez a deliberat pe marginea acestei uh, probleme a circunscripției teritoriale. E o dezbatere care deocamdată a avut loc doar la Senat, urmează să fie discutată problema și la adunarea națională, însă asta arată că ne preocupă și pe noi această problemă. Acum, referitor la ce a spus domnul Daf. Trebuie să reamintim faptul că această procedură electorală europeană e mult mai importantă decât uh, am putea noi crede la prima vedere. Deci nu e vorba doar de niște măsuri tehnice. Acesta este miezul procesului de consolidare a democrației, a identității europene și, dragi colegi, nu trebuie să ne ascundem în fața realității, să vedem care este percepția cetățenilor. Din cauza crizei, aceștia își pun din ce în ce mai multe întrebări. Și pentru această consolidare și în fața acestei atitudini, trebuie să ne dăm seama că instituțiile, colectivitățile naționale trebuie respectate. Deci trebuie să ne gândim la raportul dintre instituțiile europene și autoritățile locale. Din punct de vedere tehnic, vorbim într-adevăr despre privilegiile și imunitatea deputaților. Însă aceasta nu este o problemă care nu s-a regăsit și la nivel național. Împreună cu colega mea fac parte dintr-o comisie înființată în, câte, în urmă câteva luni la Senatul francez pentru a analiza toate alegerile naționale, locale, departamentale. Uh, și vreau să vă spun că e foarte greu să stabilim niște reguli la nivel european fără să existe o legătură și cu alegerile care au loc în fiecare stat. În ceea ce privește vârsta de 16 sau 18 ani, nu e un concept doar european. Nu avem cum să, ar- să vorbim despre asta fără să avem o armonizare a acestei vârste a majorității. Deci nu avem cum să avem o, major- o vârstă a majorității europene și o altă vârstă la nivel național. Deci nu e vorba doar de drepturile civice, e vorba și de drepturile civile, de responsabilitatea penală. Ce deci se vede că vorbind despre vârstă, ajungem să abordăm și alte chestiuni. Deci nu mă voi referi acum neapărat la chestiunile tehnice. S-a vorbit însă despre situația uh, rezidenților din alte state membre. În prezent se estimează că sunt 4 milioane de uh, astfel de cetățeni. Bineînțeles, nu peste tot uh, avem aceeași situație ca în Luxemburg, Însă, în momentul de față, prin recunoașterea drepturilor pe care le au acești rezidenți, ajungem la un echilibru între reprezentarea la nivel european și cea la nivel local. Un ultim element acum, cu o dimensiune politică mult mai importantă decât am putea crede la prima vedere. E vorba de propunerea făcută, la punctul 4, de a crea o circunscripție paneuropeană. S-a vorbit despre acea listă cu 25 de candidați. Ei bine, numărul respectiv va fi soluționat de matematicieni. Ceea ce privește această soluție electorală, eu cred că putem avea încredere în partidele noastre politice, care împreună vor ajunge la o soluție. Ați vorbit despre faptul că prin acest demers pe scena europeană am putea um, avea personalități adevărate care să participe. Bine, problema se pune în legătură cu așteptările pe care le avem noi de la această circunscripție paneuropeană. Care este reproșul pe care îl aducem cel mai adesea Europei și anume că în spatele unor aspecte tehnice sunt ascunse problemele politice. Și o astfel de circunscripție europeană ar trebui să aibă un scop clar. Deci care este obiectivul, să avem un nou echilibru al distribuției, să avem o nouă generație de parlamentari europeni care să fie parlamentari europeni federali, scuzați-mă că folosesc acest termen, față de cei care sunt doar parlamentari europeni regionali. Deci o chestiune pe care trebuie să o analizăm în profunzime. Nu e vorba de o chestiune secundară, din potrivă fundamentală și de aceea După ce v-am uh, prezentat aceste elemente, aș vrea să vă spun că și eu sunt de acord cu convocarea unei convenții tematice. Provocările sunt nenumărate. Multe par uh, la prima vedere doar tehnice, însă dimensiunea politică e foarte puternică și nu e vorba aici doar de Europa, e vorba și de viața de... E vorba de existența instituțiilor noastre la nivel național și local. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru că ați organizat această dezbatere și sper că această convenție tematică să ne permită să uh, analizăm în profunzime toate aceste chestiuni atât de esențiale pentru Europa. Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul domnului Bronz de la Parlamentul European. Uh, mulțumesc. Ce înseamnă democrația? Conduce poporul și nu o adunare arbitrară de persoane. Belgia are acum două guverne, poate o să aibă trei. Poate că la un moment dat o să există o identitate europeană care să înlocuiască identitatea națională. Cred că e ceea ce își dorește domnul Daf, ă, însă eu nu-mi doresc așa ceva. Dacă ar fi să avem adevărată identitate europeană, poate că ar trebui deci să avem și o circunscripție paneuropeană. Însă, o astfel de circunscripție fără o identitate europeană ar fi complet nepotrivit. Deci modificarea constituțională ar trebui să oglindească schimbările de mentalitate ale populației și nu invers. De cred că majoritatea cetățenilor nu sunt interesați de astfel de circunscripție paneuropeană, iar parlamentele fără o astfel de identitate paneuropeană ar fi excluse din start, deși oficial nu ar fi excluse. Alineatul 2b și amendamentul 5 arată că oficial ar fi chiar interzise. Partidele europene ar fi interzise. Cele 25 de locuri au fost descrise ca fiind suplimentare. Însă, pe termen lung, odată cu creșterea numărului de state, uh, numărul de locuri nu va crește în același ritm. Deci, acea cifră de 25 va fi în detrimentul celor aleși la nivel regional și local. Deci circumscripțiile se vor uh, reduce și partidele mari vor avea de câștigat în detrimentul celor mici. În ceea ce privește dreptul de vot um, în țările în care locuiesc cetățenii, oamenii ar trebui să aibă dreptul de vot, însă să-și exercite acest vot nu în țara unde locuiesc, ci în țara lor de origine, prin poștă sau prin mijloace electronice. Vă mulțumesc! Grazie, adesso alla parola. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Maier din Austria. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, äh, das Österreich... Stimate domnule președinte, Parlamentul austriac nu a discutat încă acest raport, dar aș dori să fac niște comentarii uh, proprii. Eu cred că acest raport este o bază bună pentru discuții. Nu vreau să critic din start raportul ca și alți uh, colegi, ca și domnul Messerschmidt. Eu cred că ar trebui să-i dăm o șansă acestui raport, să-l discutăm nu doar în Parlamentul European, ci și mai ales în Parlamentele Naționale. Eu cred că aici sunt niște puncte foarte bune și foarte importante. S-a spus foarte multe, dacă nu cumva totul, vreau să subliniez câteva lucruri. În ceea ce privește dreptul de vot activ și pasiv, acestea ar trebui să fie date și cetățenilor, pentru că în Austria avem de multă vreme um, această dezbatere să de a da uh, tinerilor șansa de a uh, vota și a candida. 60 uh, de ani, 16 ani, cred că este o vârstă foarte bună pentru a da Uh, posibilitatea tinerilor să se implice. Această um, idee a unei liste uh, europene cu 25 de membri suplimentare a Parlamentului European, mă întreb de ce 25 și nu 27 um, sau, mă rog, uh, o cifră mai mare în funcție de câte state mai, mai aderă la Uniunea Europeană. Nu înțeleg exact de ce această cifră dar cred că este un element democratic suplimentar și cred că lista europeană, în noua ei dimensiune, ar trebui să fie discutată. Sigur că depinde de modul în care vor fi uh, nominalizați candidații. Uh, pot fi par, uh, aleși și în parlamentele naționale și pe listele Parlamentului European. Cred că acesta este o întrebare importantă în ceea ce privește competențele. Uh, S-a spus astăzi și vreau să subliniez uh, acest lucru, uh, apropiindu-mă de sfârșitul intervenției mele, s-a spus că în multe țări există o problemă a imaginii Uniunii Europene. Aceasta trebuie să fie consolidată, să ne întoarcem la uh, imaginea mai bună a Europei. Acest uh, lucru duce la îmbunătățirea imaginii europene, în statele membre. După cum a spus uh, domnul Leinen, din 1999 deja participarea scade constant. Mă întreb care va fi situația în 2014. Poate nu mai vine nimeni la alegeri și atunci um, vom avea o și mai mare problemă. Așadar, cred că ar trebui să încercăm să consolidăm imaginea Uniunii Europene și să ne reîntoarcem la o participare la alegeri a, relativ uh, rezonabilă, așa cum uh, e participarea la alegerile naționale. Mulțumesc! Mulțumesc acum. Are cuvântul colega din Estonia. Suur tänu, härra esimees. Ma tänan teid võimaluse eest sellel... Vă mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a participa la aceste discuții. În Parlamentul Eston încă nu am dezbătut, nu am discutat uh, despre raportul domnului Daf, spre deosebire de inițiativa cetățenească, care va fi discutată și aici în această după-amiază. Ascultându-i pe colegi, m-am gândit la ce se poate face la nivel național și la ce așteptări pot avea statele națiune de la Uniunea Europeană. Cum putem avea niște alegeri europene mai bine organizate, cu o participare mai ridicată? În Estonia se poate vota și uh, electronic folosindu-se cartea de identitate, iar în 2009 participarea la vot a fost destul de mare. În același timp, oamenii sunt dezamăgiți de faptul că, în ciuda faptului că aceste alegeri sunt europene, partidele naționale le folosesc pentru a-și soluționa propriile probleme. Cel mai mare partid de coaliție pe care îl avem și cel mai mare din opoziție uh, sunt în grupul al de la Parlamentul European și de aceea cetățenii nu înțeleg care este diferența între aceste două partide. Verzii sunt singurii care în, la ultimele alegeri europene au încercat să prezinte o platformă europeană, un New Deal uh, ecologic. Însă cetățenii estoni au fost mult mai interesați de conflictele locale decât de așa ceva. Uh, sprijinul pentru părinți, alocațiile pentru părinți, acestea au fost uh, promisiunile făcute de unul dintre partide. Deci ne-au spus, dacă ne sprijiniți la alegerile europene, vom păstra aceste alocații. De asemenea, s-au folosit liste de partid închise, deci se știa cine era primul pe listă și fiecare partid putea veni cu 12 candidați. Foarte mulți cetățeni s-au întrebat de ce să ne mai gândim la, să mai avem pe listă pe numărul 6 sau 7, pentru că oricum nu ajung nicăieri. Deci la următoarele alegeri vom folosi liste, liste deschise și nu se va mai ști dinainte cine va fi ales. Dat fiindcă Estonia are doar șase locuri în Parlamentul European, probabil că nu vom încerca să avem șapte locuri sau să ne menținem numărul de locuri. Oricum, pentru noi nu s-ar schimba foarte mult situația. Să ceea ce sperăm este ca eurodeputații din Parlamentul European să discute acasă în legătură cu ce se întâmplă aici. În Estonia nu se discută decât despre salariile deputaților europeni, despre corupția, corupția de aici, deci despre nimic altceva și cred că s-ar putea schimb, ar trebui să se schimbe situația. De asemenea, la următoarele alegeri europene, cred că ar trebui să discutăm și despre politici comune europene, cum ar fi cea de pescuit, pentru ca estonii să înțeleagă care sunt pozițiile acestor partide în ceea ce privește pescuitul, de exemplu. Noi suntem la Marea Baltică și pescuitul e important. Deci sperăm ca politica comună de pescuit să ne soluționeze o parte din probleme. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, ar crește respectul cetățenilor, al pescarilor față de Parlamentul European. De asemenea, ar trebui să se discute mult mai mult despre politica agricolă, agricolă despre locurile de muncă ecologice, menite să crească rata de ocupare. De foarte multe ori se vorbește despre urmările sărăciei, însă de ce nu vorbim și despre eradicarea acestui fenomen? Deci acestea ar putea fi niște subiecte pentru campania viitoare. În ceea ce privește mass media, nu știu dacă Parlamentul European poate schimba ceva în acest domeniu, însă în Estonia, în fiecare miercuri, au loc dezbateri între partidele politice. Portătorii de cuvânt a acestor partide își prezintă părerile pe marginea diferitelor teme și de obicei temele europene nici măcar nu figurează printre subiectele abordate. Cred că în Estonia ar trebui să dăm o atenție mai mare politicilor europene. Și asta ține de, politic, de cultura politică locală. Însă mă întreb dacă Parlamentul European, prin grupurile sale politice, nu ar putea îmbunătăți cumva situația. Poate că grupurile politice de la Parlamentul European ar putea face presiuni asupra colegilor naționali. În ceea ce privește vârsta de vot, cred că ar trebui să fie aceeași peste tot. Și dacă ar fi să alegem vârsta de 16 ani, estonienii nu ar fi de acord. Și în ceea ce privește lista transnațională cu 25 de politicieni, nici așa ceva nu s-ar bucura de sprijin. în fine, nu sunt pe deplin sigură. De asemenea, cred că această reuniune pe care o avem astăzi și discuțiile sunt un bun punct de pornire pentru ceea ce vom discuta și pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Încă două persoane s-au înscris, ultimele două, după care trebuie să-i uh, oferim posibilitatea și domnului Dav de a răspunde la toate aceste întrebări. Deci, domnul Felipe din Portugalia și doamna Morvai de la Parlamentul European. Vă rog, domnule Felipe, aveți cuvântul. Questa. Prego. Muito obrigado. Eh, uma breve. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte din această dezbatere care nu au avut loc însă în Parlamentul portughez. aceea e părerea mea personală. Această dezbatere e foarte importantă și Aș vrea acum să subliniez două aspecte. În primul rând, ne-am dat seama cu toții câte dificultăți au apărut de-a lungul discuțiilor. În primul rând, deși e necesară o anumită uniformizare, trebuie să respectăm și tradițiile constituționale naționale. din țările membre. Și, de asemenea, aș vrea să-mi exprim scepticismul în legătură cu ideea de a înființa acea circunscripție paneuropeană. Se vorbește despre apropierea cetățenilor de instituțiile europene. În această dimineață s-a spus că alegerile europene sunt uh, percepută de cetățeni ca fiind alegeri ă, naționale și că de foarte multe ori votul este motivat de probleme naționale, un vot de premiere sau de pedepsire de cele mai multe ori. De asemenea, astfel se explică și absenteismul ă, crescut. Eu în ăsta sunt convins că dacă nu am avea campanii electorale cu o dimensiune națională, e bine, absenteismul ar fi și mai mare. Deci foarte mulți alegători participă la alegeri având în minte probleme naționale și dacă n-ar fi acele probleme, nici măcar n-ar vota. Trebuie să ne gândim care este capacitatea de mobilizare la vot pe care o poate avea această circunscripție paneuropeană. Lipsa de apropiere nu are neapărat de a face cu faptul că acești candidați sunt cunoscuți sau nu. E vorba de distanța față de instituțiile europene. Cetățenii au uh, impresia că instituțiile europene sunt mult mai uh, departe decât cele naționale. Și de aici vine deficitul democratic pe care nu cred că îl putem soluționa prin această circunscripție europeană, paneuropeană. Vă mulțumesc acum, doamna Morvai, ultima persoană. Apioz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă rog să luați documentul uh, și anume anexa la text, anexa, anexa la act. În versiunea în maghiară e pe pagina 10 și e vorba despre de amendamente la proiectul de act. Și primul articol este deja o mare surpriză. Um, Există aici textul uh, primului articol din actul electoral din 1976, unde se spune că membrii Parlamentului European sunt aleși în toate statele membre pe baza reprezentării proporționale. Iar în amendament se spune că Uh, membrii Parlamentului European sunt reprezentanți ai cetățenilor Uniunii. Așadar, o modificare. Parlamentul European, membrii Parlamentului European sunt aleși ca reprezentanți ai cetățenilor Uniunii și au un alt fel de mandat. Eu sunt uh, reprezentanta Ungariei în Parlamentul European și uh, trebuie să îi reprezint pe cetățenii Ungariei. Și când mă uit la acest uh, amendament, văd că acest lucru îmi este interzis, pentru că se spune că eu reprezint cetățenii Uniunii Europene, ceea ce este cu totul altceva. Sau să ne gândim, să ne uităm la amendamentul 9. Membrii Parlamentului European trebuie să fie aleși um, Uh, fără să aibă un mandat uh, imperativ. Ei votează individual și personal. Uh, acest lucru este, acest text este eliminat în amendament. De ce? De ce anume? Aceste două amendamente, amendamentul 1, amendamentul 9, aș dori să știu care este scopul urmărit de raportor în aceste amendamente. De ce doriți uh, Cam mandatul și competențele membrilor uh, Parlamentului European trebuie să fie modificate. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul să răspundă domnului Daf cât mai repede posibil. Mulțumesc. President, um, I'm most grateful. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător tuturor celor 26 de colegi care au luat cuvântul Și m-am, am așteptat că dezbaterea, ca dezbaterea să fie una foarte uh, largă, dar și foarte, a fost și foarte fascinantă până la urmă, pentru că a dat șansa uh, colegilor să-și exprime îndoierile în legătură cu necesitatea unei reforme, lucru de altfel normal. Însă, după cum uh, a spus clar uh, o majoritate de colegi, sper că asta va constitui doar uh, <clears throat> startul, punctul de plecare a unei reflexii mai detaliate în privința consolidării unei cetățenii europene, deși nu toată lumea ar dori acest lucru. Și e sigur că trebuie să respectăm toate părerile. Dar cu toată stima pentru cei care au o agendă euro-naționalistă, ca să spun așa. Asta nu este opinia majorității. Și opinia lor nu se reflectă nici în tratatul de la Lisabona, care, după cum știm, acum a intrat în vigoare. Tratatul este cel care schimbă descrierea fun- funcțiilor unui membru al Parlamentului uh, european ca fiind reprezentant al cetățenilor e- europeni. În propunerile mele eu încerc să reflect această schimbare. Și să vin și cu propuneri practice pentru a o traduce în realitate. Sigur că totdeauna putem accepta că într-un astfel de exercițiu să ne confruntăm și cu niște consecințe neașteptate ale unor eh, propuneri de reforme, care de la Bruxelles se văd ca fiind necesare. Eu eh, sunt conștient de acest lucru pentru că am studiat, eh, m-am ocupat de mult de această problemă. Sunt conștient de faptul că, de exemplu, propunerea unei regionalizări a secțiilor electorale naționale în statele mai mari este una foarte controversată în sine și că este nepopulară în Franța, de exemplu. Sau că nemții ar putea, ar putea o considera ca nefiind necesară. Pentru că nemții deja dispun de structurile lor federale proprii. Însă știința politicii ne sugerează că votanții au nevoie de o secție electorală pe care să o perceapă ca fiind lor și cu care să se poată identifica. și o, singur, o singură secție care să fie de dimensiune unui stat va fi percepută ca fiind foarte îndepărtată de oameni. Și nu e adevărat, după cum s-a afirmat aici, că parlamentarii europeni sunt deja foarte bine cunoscuți în rândurile electoratului național. Sunt, desigur, excepții, există excepții, dar majoritatea dintre noi suntem destul de îndepărtați de mm, prioritățile de zi cu zi ale oamenilor. Așa că eu cred că trebuie să ne gândim la această temă. Și consider de asemenea că trebuie câteodată să încercăm să ieșim din gândirea strâmtă națională, pentru că există un grup de votanți din ce în ce mai mare și respectabil care se consideră ca având o identitate plurală, cetățeni cu apartenență națională, dar și cetățeni în, în același timp europeni care pot aprecia foarte ușor ideea unei democrații post-naționale și care doresc existența unor partide politice care să le reflecte și împlinească aspirațiile integrarea europeană trebuie să fie înțeleasă ca fiind un răspuns la provocarea globalizării. Cred că cetățenii sunt sceptici în ce privește activitatea sau a, a, capacitatea partidelor politice naționale de a rezolva toate problemele. Și cred că cinismul cu care este întâmpinată uh, pretenția partidelor naționale de a răsturna Universul este din ce în ce mai mare. Cred că este un semn că trebuie să începem o dezbatere mai matură, mai sofisticată, la, de, la nivel transnațional, care să oglindească realitățile actuale ale puterii, pentru că eu cred că acum, în cea mai mare parte, puterea se află la Bruxelles. Așadar avem nevoie de o democrație reprezentativă puternică. Eu nu cred că dispunem încă de așa ceva. Cred că ar fi o greșeală să ne complacem în situația actuală să ne, ne declarăm mulțumiți cu starea actuală a lucrurilor. Mi se pare un lucru deosebit că dezbaterea aceasta foarte interesantă din cadrul Parlamentului European nu se reflectă din punct de vedere electoral în campaniile pentru Parlamentul European, campaniile electorale. Grupurile politice de aici sunt locurile în care se creează politica. trebuie să reamintesc domnului Broms și doamne Mozvai că noi aici nu ne aflăm, uh, nu ne aflăm aici ca membri ai unor delegații naționale, ci reprezentăm grupuri politice transnaționale care funcționează, dar care nu sunt reflectate în politicile electorale din exteriorul Parlamentului European nu sunt bine reflectate, nici activitatea lor nu e bine reflectată nici în mass media. Și, m-a, și mulți reprezentanți mass media m-au încurajat să insist cu această idee a unei liste transnaționale, pentru că ei consideră că ar fi un lucru foarte interesant și s-ar, uh, ar, avea, ar fi mai vizibil în mass media și ar fi foarte impresionant și interesant să avem dispute politice între personalități europene care să se refere la problemele cheie ale integrării, cum ar fi uh, viitorul monedei unice, viitoarele dimensiuni ale Uniunii Europene, probleme legate de fluxurile migratorii și toate celelalte provocări uh, care știm că ne așteaptă și care sunt serioase și grave, dar care nu pot fi rezolvate doar la nivel național. Mulți vorbitori de aici au, au pretins că sunt îngrijorați pentru că va exista o, o, un conflict de competențe între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Da, eu accept că va, se va înăspri competiția, dar eu cred că este un lucru bun. Este un lucru care poate stimula democrația, funcționarea democrației. O competiție la nivel federal între partidele politice este pozitivă pentru politică, la fel cum concurența este foarte pozitivă pentru piața unică. Și aș dori să văd uh, imitată integrarea pe care o avem în domeniul economic sau social la nivelul politicilor parlamentare. Ce m-a deranjat sau șocat aici a fost afirmația că oamenii nu își vor da seama, nici măcar nu își vor da seama că s-a produs eventual schimbarea pe care o propun eu. Și sunt cu totul de acord cu cele spuse de Joe Linen atunci când domnia sa a respins această opinie, că aceste reforme nu merg destul de departe, nu sunt, prea, nu sunt destul de ambițioase pentru adevărată revoluție, în domeniul politic și spun că trebuie să avem o poziție măsurată, chipzuită. Dar eu cred că aceste reforme propuse de mine sunt suficient de ambițioase pentru a putea transforma și îmbunătăți calitatea viitoare sau următoarei campanii electorale pentru Parlamentul European. Am fost întrebat de ce numărul acesta de 25 de parlamentari pe lista transnațională. Din motive practice, pentru că 25 de candidați pot să apară vizibil pe o listă, pe o singură pagină și e important ca procedurile electorale să fie cât mai practice posibil, cât mai ușor de înțeles. Apoi, din motive clare, cred eu, pentru că ar fi o greșeală să spunem că trebuie să fie 27 de locuri pe lista transnațională, pentru că dacă așa ar sta lucrurile și, mă rog, se va schimba cu Croația, lucrurile se vor schimba cu Croația și așa mai departe, lumea va crede că fiecare stat ar putea să aibă un membru suplimentar pentru Parlamentul European, ceea ce este fals. Ar putea fi adevărat din întâmplare, printr-o greșeală în funcționarea democrației, dar sigur că nu asta este intenția propunerii mele, intenția mea fiind să ieșim din impasul reprezentat de conflictul între stat și naționalitate pe de-o parte și compunerea Parlamentului nostru de cealaltă parte. Foarte mulți colegi m-au întrebat de ce doresc eu să suplimentez, uh, să fie încă și mai multe lucruri în Parlament, în loc să fie mai puține. Bine, dezbaterea asta o putem uh, purta, dar eu spun că, din punct de vedere politic, dacă încep să solicit statelor să, as, să accepte o reducere a reprezentanților lor naționale, între ghilimele, uh, măsura nu va fi prea populară. Unii au criticat faptul că Parlamentul uh, va crește la dimensiuni, până la dimensiuni nedorite. Eu nu sunt de acord. Parlamentul nostru lucrează din greu acum, pentru că ritmul integrării crește. Și anumiți politicieni la nivelul cel mai înalt, politicieni europeni, ne asistă în uh, activitatea noastră și poate inclusiv pentru ca leadershipul nostru politic să crească în calitate. Și asta nu cred că ar fi o greșeală. Bine, am fost întrebat dacă vor fi două tipuri de europarlamentari. Sigur că da, dar oricum deja există mai multe tipuri de europarlamentari. Asta, diferența făcându-se în funcție de modul cum înțeleg ei să-și desfășoară munca, să-și ducă la bun sfârșit mandatul. Și eu nu cred că lucrul acesta în sine constituie o problemă. Bine, acum n-am fost în stare să răspund la toate întrebările, desigur însă sunt foarte recunoscător pentru contribuțiile foarte valoroase ale dumneavoastră la această dezbatere care sigur va continua la nivelul Parlamentului și al Parlamentelor Naționale. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Dav. Înainte de a încheia reuniunea din această dimineață, aș cere doamnei vicepreședinte Gurmai să sintetizeze eventual discuția noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai avem timp, de aceea am să vorbesc repede. Mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei uh, întâlniri de astăzi. Sunt convinsă că ar trebui, de fapt, să ne întâlnim mult mai des cu reprezentanții parlamentelor naționale pentru că avem uh, teme foarte importante pe care trebuie să le discutăm. Cred că este foarte important că putem să continuăm această întâlnire după amiază și să discutăm inițiativa cetățenilor. Sunt convinsă că avem nevoie de mai multă Europa, de mai multe subiecte europene, pentru că identitatea europeană trebuie consolidată. Vreau să mulțumesc domnului Daf care um, a formulat acest raport. Este vorba de o lege care este veche, Europa s-a schimbat și trebuie să ne pregătim, trebuie să ne pregătim să facem față noi situații, noi Europe. Există multe subiecte pe care trebuie să le discutăm împreună. E foarte important și e clar că din 1979 interesul pentru Europa a scăzut. În 2004 doar 46,5% din cetățenii Uniunii Europene au luat parte la alegeri, ceea ce înseamnă că relația dintre instituțiile europene și cetățeni nu este una foarte bună. Astăzi, după amiază, vom discuta despre modul în care putem face mici pași în direcția bună. De asemenea, sunt convinsă că este foarte important ca în acest raport se subliniază faptul că e nevoie de mai multe femei în Parlamentul European. Sunt deja multe femei, însă avem nevoie de și mai multe. Mulțumesc încă o dată, domnule Daf, mulțumesc, domnule președinte, și sper că ne reîntâlnim astăzi după amiază pentru a discuta despre inițiativa cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc și vă reamintesc și eu că după amiază de la orele 15 continuăm discuțiile noastre. Acum v-au fost distribuite invitațiile pentru prânz. Două cuvinte în încheiere, foarte pe scurt. Articolul 12 îl cunoașteți deja al Tratatului pentru Uniunea Europeană, care spune că parlamentele naționale contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii. Asta nu înseamnă că e vorba de un al treilea Parlament. Parlamentul European, pe bună dreptate, trebuie să-și revendice autonomia, iar Parlamentele naționale își joacă propriul rol, mai ales prin intermediul controlului, modul în care controlează guvernele naționale, dar în ceea ce privește reforma legii electorale, a legii electorale uniforme, nu e aici, pentru că articolul 223, într-adevăr, atribuie Parlamentului European Uh, sarcina de a elabora un proiect de reformă pentru lege uniformă electorală, spune la, al doilea, la a doua liniuță că sigur că acest text trebuie aprobat de Parlamentele Naționale. Așadar, uh, reuniunea noastră este doar un început. Eu pot uh, să-mi închipui că o structură, structurată, o structură deja articulată cum este COSAC ar putea să fie uh, Uh, cadrul în care vor continua dezbatele pe această temă foarte importantă, chiar de importanță strategică, <clears throat> pentru că privește întreaga arhitectură europeană, care, din păcate, după cum a fost, care nu e cum, uh, așa cum din păcate s-a spus aici, o structură artificială, ci una chiar foarte reală și reamintiți-vă că nu numai că nu s-a mai produs niciun război între două state europene, sau al membre ale Uniunii Europene, ci nici măcar nu este de închipuit. Și nu mi se pare că acest lucru este ceva artificial. Mulțumesc și ne revedem la masă.